Good morning, colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru întârziere. We can finally start. Acum putem în sfârșit să începem. King, going to point six of the agenda. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. După cum știți, este al cincilea punct econ lunar privind verificarea actelor delegate și a măsurilor de punere în aplicare. Am decis să le introducem periodic pe ordinea noastră de zi ca să putem uh, verifica măsurile pregătite de autoritățile europene de supraveghere sau de comisie. Pentru că comisia noastră pune mare preț pe exercitarea eficientă a competențelor de verificare în acest domeniu. Astăzi ne vom concentra asupra pregătirilor în curs pentru punerea în aplicare a uh, directivei și regulamentului privind instrumentele financiare, MIFID 2, și uh, regulamentul privind securitatea depozitelor. Avem cam o oră și jumătate la dispoziție pentru acest punct și vom începe cu MIFID 2 și aș dori în primul rând să-i urez uh, bun venit uh, președintelui AEVMP alături de noi și de asemenea este aici doamna Maria Tereza Fabregas de la Comisie și întreaga echipă de la AEVMP și de la Comisie. Și imediat îl voi invita pe domnul președinte AEVMP să ne facă o scurtă prezentare referitoare la cele mai importante subiecte care se discută acum în pregătirea actelor delegate și a standardelor tehnice referitoare la MIFID 2. Știm cu toții că subiectul este imens și că nu vom reuși să discutăm toate detaliile astăzi, dar v-am fi recunoscător dacă ne-ați putea da informații precise cu privire la cele mai importante chestiuni în joc. Domnule președinte, aveți cuvântul și mulțumesc pentru prezent. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Roberto, pentru mm, această prezentare. Stimate doamne, stimați domni, mă bucur foarte mult că sunt invitat aici ca să prezint munca AEVMP privind MIFID și MIFIR. Am înțeles că avem 90 de minute la dispoziție pentru acest subiect și uh, cel legat de garantarea depozitelor. Am să încerc să vorbesc cam 10 minute de MIFID și MIFIR. Și uh, am să încep, cum spuneam, cu MIFID, MIFIR, cel mai important element al reglementării de nivel 2 uh, de care se ocupă ESMA de când a fost creată în 2011. După cum știți, dorim să ne asigurăm că uh, consultarea este cât mai extinsă și că ascultăm toate părțile interesate. În plus, ținem legătura cu Parlamentul pentru a prezenta situația în mod regulat. Aș dori să mă concentrez asupra a trei chestiuni uh, și anume transparența uh, non-equity în primul rând. După cum bine știți, MIFID 2 introduce un nou cadru de transparență aplicat uh, produselor care nu sunt acțiuni, non-equity. Trebuie să analizăm măsurile necesare pentru a stabili pragurile uh, de transparență. Datele disponibile sunt limitate de calitate variabilă și uh, Exercițiul este din această cauză foarte complex. Iar transparența în cazul obligațiunilor ne-a tras foarte mult atenția. Transparența are legătură cu noțiunea de lichidități, care nu prevalează pe piața europeană a obligațiunilor, deci numărul de obligațiuni cu caracter transparent este mai mic de 10%. ESMA a propus o diversificare a lichidităților pe conceptul claselor de obligațiuni. Știm ce limitări atrage acest lucru și știm um, ce probleme se leagă atât pe partea de vânzare cât și pe partea de achiziție. Aș dori să trec acum la uh, produsele derivate bazate pe materii prime. Uniunea Europeană intră aici pe un teritoriu neexplorat, cre încercând să creeze cel mai extins regim din lume. Avem responsabilitatea de a stabili o metodologie, o abordare echilibrată, combinată cu suficientă flexibilitate ca să evităm sufocarea piețelor, mai ales a celor de lichidități. Totuși, în această lume a instrumentelor financiare derivate pe mărfuri, nu doar instrumentele vor face ă, obiectul reglementării. Firmele vor trebui să-și limiteze activitatea speculativă sau să capete autorizarea în cadrul MIFID 2 pentru că scutirile de care au uh, beneficiat în cadrul MIFID 1 sunt mult limitate acum. Scutirile și pragurile pe care le va stabili AVMP vor depinde de interesele în joc. E foarte important să se respecte principiul corectitudinii. Scutirile, derogările uh, acordate pentru instrumentele financiare derivate pe marfuri trebuie să fie acordate acelor firme care fac trading financiar pur și care nu are legătură cu uh, sporirea operațiunilor comerciale. Și în acest cadru vom uh, revizui pragurile stabilite. Aș dori să trec acum la microstructura pieței. Și aici propunerea noastră are două staruri în ghilimele. Uh, AVMP a început foarte devreme să facă o analiză bazată pe probe a interacțiunilor dintre uh, dimensiunea acestor instrumente, cât de des apare tradingul de înaltă frecvență și am încercat să respectăm trei principii de bază în acest proces. În primul rând, concurența între locații nu trebuie să se uh, bazeze pe dimensiunea acestor instrumente. Apoi, trebuie să se găsească o corelație între instrumentele TIC și spreadul uh, respectiv și ne păstrăm convingerea că aceste uh, principii sunt corecte și vom vedea cum le putem dezvolta și mai mult. În ceea ce privește obligațiunile bazate pe piață, am primit misiunea de a dezvolta uh, un regim în detaliu care să creeze noi obligații pentru firme care lucrează cu algoritmi. Acest lucru va schimba mult practica pieței și foarte multe părți interesate știu că activitatea lor va trebui adaptată în consecință, ceea ce este firesc. Propunerea noastră s-a bazat pe conceptul de a stimula uh, condițiile de piață, nu de a le forța, având o prezență minimă când condițiile sunt pozitive și o prezență mai puternică când ele sunt în deteriorare. Aș dori să menționez și câteva puncte de procedură foarte relevante legătură cu piața. Am mai spus Comisiei dumneavoastră că Uniunea a adoptat principiul armonizării maxime pe aceste chestiuni, cu un singur rol unic de supraveghere al autorităților naționale de supraveghere. Dar, când acest regim va intra în vigoare, autoritățile de reglementare trebuie să fie foarte vigilente, să monitorizeze impactul nedorit în primele luni, în primii ani ai noului regim și să ia măsuri. Dar nici autoritățile judiciare și nici AVMP uh, nu vor ezita să uh, intervină dacă va fi cazul. Deci, în primii ani, uh, după aplicarea MIFID 2, AVMP și instituțiile europene vor menține dialogul și vor face adaptări de reglementare într-un mod flexibil și agil. A doua remarcă procedurală aș dori să-mi închei prezentarea sublinind cât de mare este efortul din faza post-reglementare. Acest efort va fi necesar din partea tuturor, a autorităților de supraveghere, a participanților la piață și a infrastructurii. Asta se va întâmpla la începutul lui 2016 și vom avea doar un an să punem pe picioare sistemele IT, procedurile, indicatorii de performanță și așa mai departe. Avem resurse semnificative atât în sectorul public cât și în cel privat, dar va fi o mare provocare ca toate sistemele să fie implementate uh, la timp. În încheiere aș dori să vorbesc despre protecția investitorilor. MIFID 2 oferă un cadru care va susține uh, ca firmele de investiții să acționeze în interesul clienților lor, ameliorând relația acestora cu guvernele, consolidând codul de conduită al investitorilor și reglementând relațiile cu toate categoriile de clienți și conferind noi competențe autorităților de supraveghere de nivel european. AVMP a făcut o propunere Comisiei în 19 decembrie care corespunde cu aceste principii de bază. Am propus Comisiei să adopte mai multe măsuri pentru a spori protecția investitorilor în întreaga Uniune Europeană. Aceste măsuri atacă probleme care au uh, fost evidente în perioada crizei. Și anume, cultura industriei este insuficient orientată spre interesul clienților și uh, acest lucru afectează serviciile oferite clienților. AVMP face recomandări menite să uh, amelioreze tot ce ține de la uh, tot ce ține de acest subiect, de la reglementări până la obligațiile întreprinderilor. Ideea este ca clienții să primească informații mai clare și mai complete despre investițiile lor, să fie mai bine gestionate conflictele de interese, să fie mai vizibile produsele recomandate și să se amelioreze cadrul uh, necesar pentru a fi protejate activele investitorilor și, de asemenea, pentru ca plângerile acestora să fie tratate eficient. Ultima recomandare tehnică pe care am făcut-o comisie a fost rezultatul unui proces îndelung și complet de consultare a părților interesate și că am atins un echilibru uh, foarte bun între interesele industriei și interesele investitorilor, discutând cu reprezentanții ambelor părți. În paralel cu um, standardele tehnice necesare, AEVMP a formulat și orientări uh, conform mandatului MIFID 2. E vorba de orientări privind produsele complexe, uh, capacitatea personalului și orientările pentru organismele de vânzare și de gestiune. Și ajung astfel la ultimul meu comentariu, care mi se pare foarte relevant în perspectiva protecției investitorilor. Aș dori să subliniez mai ales faptul că MIFID 2 este un act legislativ foarte important pentru protecția investitorilor, dar nu este singurul pentru a garanta protecția investitorilor, indiferent de produsul pe care îl cumpără aceștia și ca să evi uh, evităm arbitrajul reglementativ, e foarte important să fie reglementate diferitele sectoare și diferitele produse. Și adoptarea regulamentului în acest sens a fost foarte importantă. Mulțumesc și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Am să dau acum cuvântul reprezentantei Comisiei, Maria Tereza Fabregas. Thank you, Mr. Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. După lămuririle oferite de colegul de la ESMA, aș vrea să prezint perspectiva Comisiei și anume să vă spun că ne ocupăm de actele delegate în temeiul uh, recomandărilor juridice pe care le-a făcut în decembrie anul trecut ESMA și există câteva domenii extrem de importante asupra cărora ne concentrăm în activitatea noastră și în discuțiile noastre cu experții naționali din statele membre, în cadrul grupului de experți care se ocupă de valorile mobiliare și, de asemenea, în grupul de raportori care participă și el la lucrările acestui grup. Aceste domenii de bază vizează anumite definiții importante E vorba despre frecvența, pardon, tranzacționarea cu frecvență ridicată, contracte de tip spot, tranzacționare pe bursele străine, contracte pe burse străine, derivate și alte domenii. Unul dintre acestea ar fi domeniul de bază, stabilirea a ceea ce înseamnă conceptul de prezentare a datelor uh, pe motive justificate din punct de vedere comercial. De asemenea, un alt domeniu este să stabilim care sunt cerințele aplicabile uh, piețelor uh, IMM-urilor și ultimul domeniu, dar nu și cel mai puțin important, în orice caz, unul dintre domeniile cele mai importante care țin de MIFID și anume de protecția investitorilor este uh, tocmai domeniul la care s-a referit domnul Meio, care a arătat cât de important este acest domeniu. Cu alte cuvinte, să se dea o definiție pentru sporirea calității, ce înseamnă acest lucru și, în egală măsură, să se lămurească cercetarea în materie de investiții, cu alte cuvinte, să se spună când acest tip de studii nu vor mai reprezenta, să spunem, un factor um, de influențare, pentru că acest tip de concepte au fost deja interzise în ceea ce privește gestionarea portofoliilor. În orice caz, în continuare, nu am ajuns la un punct de vedere final în legătură cu aceste subiecte și de aceea acest gen de reuniune, cum este cea de astăzi în comisia dumneavoastră, este extrem de important în ceea ce le privește pentru a um, strânge alte puncte de vedere. Pentru noi este cât se poate de important să ne asigurăm că aceste acte delegate, precum și standardele tehnice, de îndată ce vor apărea proiectele în acest sens de acte delegate din partea ESMA, respectă, să spunem, uh, obiectivul stabilit de către colegiuitori și anume ce au urmărit ei cu această revizuire a directivei privind instrumentele și uh, piețele financiare și, de asemenea, trebuie să vedem și ce prevede textul juridic în acest sens, care trebuie să asigure o lămurire și, de asemenea, o certitudine juridică pentru participanții pe piață și pentru organisme de reglementare, astfel încât să se poată ajunge la o aplicare a legislației. Însă, această activitate trebuie să fie evaluată și în temeiul unor obiective care vizează crearea de locuri de muncă și asigurarea creșterii și trebuie să ajungem la un echilibru adecvat în ceea ce privește riscul pe care îl prezintă acest proces de creștere, în sensul adecvării măsurilor uh, la acest context și uh, pentru că dorim să uh, restabilim încrederea investitorilor și să consolidăm soliditatea pieței, vrem să insistăm pe un nivel de integritate sporit al participanților pe piață și de aceea automat vrem să contribuim la crearea de locuri de muncă și de creștere în Europa. De aceea, ținta noastră este ca actele delegate să fie publicate în monitorul oficial la începutul anului viitor, cel puțin uh, ca să aibă ocazia uh, organismele de reglementare și uh, actorii de pe piață să aibă timp, repet, să-și adapteze sistemele și, în egală măsură, să se pregătească pentru procesul de autorizare și acreditare care va fi necesar, pentru că MIFID 2 a extins domeniul de aplicare și ca să se reușească acest lucru, uh, muncim pe brânci pentru a ne respecta acest angajament. În egală măsură, aș mai reaminti faptul că în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare, în temeiul legislației, ESMA ar trebui să poată să prezinte aceste standarde până în luna iulie, ceea ce ar însemna că uh, o să reușim să dispunem de toate actele delegate și toate standardele, să le avem gata în monitor oficial, în jurnal oficial în toamna lui 2015. Să sperăm că acest lucru va fi gata și că vom putea dezbate această chestiune în această comisie, dar suntem dispuși la discuții și în bilateral. Mulțumesc foarte mult și acum cred că putem da cuvântul colegilor noștri și primul dintre ei este colegul uh, raportor Marcus. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc foarte mult echipei de negociere, raportorul din umbră și celor uh, care au jucat acest rol în mandatul anterior și, de asemenea, EVMP și Comisiei. Ne bucurăm că avem ocazia să discutăm, indiferent de acest punct de pe ordinea de zi, de verificare, pentru că, până la urmă, obiectivul nostru este să evităm uh, problemele și să arătăm că Parlamentul vede lucrurile unor un pic diferit de comisie și de AEVMP. Este bine că avem această șansă de a discuta, inclusiv astăzi, și uh, salut faptul că avem acest punct pe ordinea de zi. E un subiect foarte complex și printre cele mai importante de care ne ocupăm noi aici. Sigur că în faza de legiferare noi am încercat să menținem uh, acele coridoare care țin de standardele tehnice și reglementative și de actele delegate, pentru că eu, ca raportor, um, am fost de părere și echipa de negociere m-a urmat că uh, sunt unele lucruri pe care nu le putem rezolva prin legiferare și că acelea pot fi rezolvate prin al doilea nivel. Uh, și anume prevederi administrative, cum spunem noi în uh, sistemul de drept uh, german. Deci am uh, permis aceste prevederi administrative care să poată fi implementate ulterior. Spun asta ca observație preliminară și uh, sigur că pe noi ne interesează uh, foarte mult acest subiect. Este un dosar foarte complex și ne interesează ca Parlamentul să-și păstreze drepturile ca legiuitor, să nu fie dat deoparte prea ușor. Deci, uh, sigur că dorim mecanisme de adaptare flexibile la toate nivelurile, am auzit-o din partea EVMP, dar sigur că asta nu trebuie să însemne că uh, la anumite directive se încearcă să se implementeze anumite lucruri, și vă dau exemple concrete imediat, în care noi să nu fim implicați. no- sau uh, care să iasă în practică cu totul diferit de ce ne doream noi ca legiuitori. Este foarte important să se respecte acordul cu Parlamentul și uh, Cred că și Consiliul își dorește asta, deci dacă ambele brațe legi legislative sunt de acord, poate că ne înțelegem până la urmă. Asta aș spune eu ca observații introductive și acum aș da câteva exemple uh, concrete. Protecția consumatorilor a fost un subiect esențial în discuțiile noastre și aș vrea să spun câteva uh, fraze despre acest lucru. Noi nu am introdus special prevederi specifice legate de protecția investitorilor, am lăsat statele membre să facă acest lucru, pentru că știu că e mult mai simplu pentru ele, pe de-o parte, pe de altă parte, sigur că trebuie să ținem cont de faptul că diferitele state naționale au diferite structuri și uh, am avut ocazia la Parlament să aflăm mai multe despre aceste diferite uh, sisteme Sigur că noi ne-am fi dorit să eliminăm cât mai multe din aceste diferențe. Apoi, ce am dorit noi a fost ca calitatea serviciilor prestate să fie mult ameliorată. A fost o decizie politică și uh, ne așteptăm ca EVMP și Comisia să o respecte. Deci, criteriul ameliorării calității este deosebit de important. Și uh, dacă mă uit la uh, cazurile specifice, Ați spus și dumneavoastră că evaluarea calității ar trebui să se facă case by case și că trebuie să se respecte obligația de documentare. Mi se pare că e o problemă, mi se pare o problemă și uh, proportional level of inducements received, această formulare. Cred că nu trebuie să creăm neapărat această legătură pentru că uh, dacă introducem prea multe condiții, ele devin prea greu de respectat. Și apoi, um, AEVMP are obligația de a face orientări și recomandări și apoi să ceară verificarea din partea noastră. Nu știu ce să spun, pentru că înseamnă că dumneavoastră puteți în fiecare zi să faceți ce recomandări doriți și abia apoi să ne cereți să le verificăm. În contextul MIFI 2 mi se pare inacceptabil. Apoi, uh, piețele angro, noi prin MIFID 2 vrem sau voiam de fapt să facem piețele financiare mai sigure, mai transparente, mai eficiente, dar să și permitem accesul IMM-urilor la piață. Deci uh, am introdus o nouă categorie, piețele în creștere, tocmai pentru a soluționa această problemă a IMM-urilor. Și dacă nu mă înșel, acest lucru corespunde și cu obiectivele uh, Uniunii Piețelor de Capital. Dar dacă am înțeles eu bine, propunerile AVMP nu contribuie la atingerea acestui scop. Uh, și Comisia probabil că va trebui să facă un act delegat pentru punerea în aplicare. Apoi, uh, Multi-Trading Facility, aceste entități spune EVMP că ar trebui să activeze într-un cadru liber uh, creat. Eu cred că trebuie legat acest lucru cu piețele de creștere pentru IMM-uri și cu lichiditățile, pentru că altfel activitatea IMM-urilor și a piețelor acestora de creștere va scădea. Mi se pare că este un pericol aici uh, și că nu corespunde cu ce am dorit noi inițial. Apoi, uh, cercetarea în domeniul acțiunilor, mi se pare că și aici avem un pericol pentru IMM-uri. AVMP uh, spune că analizele întreprinderilor trebuie considerate ca prevederi non-monetare. Deci, uh, aceste cercetări sunt plătite dintr-un cont separat și uh, rezultatele sunt apoi uh, disponibile pentru respectiva întreprindere, dar nu știu practic cum se poate face acest lucru. Poate un gestionar să aprobe acel cont separat? Uh, cum poate să decidă de câtă cercetare pe aceste acțiuni este uh, nevoie? și cum poate să ia o decizie în cunoștință de cauză. Eu mă tem că aici EVMP a cam depășit ceea ce decisesem noi politic și ceea ce voiam noi să obținem cu aceste piețe de creștere. Este, cred eu, necesară o analiză economică, dacă aceasta nu trebuie să blocheze accesul la piețele de capital. Nu trebuie să uităm că IMM-urile sunt actorii cărora doream noi să le facilităm accesul. Apoi, uh, consilierea tehnică a EVMP în legătură cu publicarea datelor. Uh, aici uh, avem USITS OPCVM-urile, aici uh, până la urmă poate ar trebui să avem prevederi diferite de publicarea informațiilor uh, decât la alte instrumente, pentru că este destul de greu altfel să se îndeplinească toate prevederile uh, legislative. Apoi, regimul, regimul de internalizare sistematică. AVMP a primit uh, de la noi cerința de a defini clar în documentele tehnice care sunt uh, criteriile pentru acest obiectiv. Noi am spus că comerțul, tranzacțiile trebuie să se petreacă în mod sistematic și frecvent. Și văd că a ținut cont de acest lucru. Uh, Însă, ă, numărul de părți interesate crește constant. Și de aceea ar fi nevoie de un fel de level playing field, de condiții egale. Nu cred că trebuie să permitem ă, tot felul de manevre făcute de pe o zi pe alta și trebuie să ne asigurăm că nu se întâmplă asta prin prevederile pe care le cerem. Mai am două puncte, domnule președinte, să-mi spuneți dacă mă lungesc prea mult, îmi pare rău, dar uh, trebuie să le abordez. Tranzacționarea uh, cu frecvență ridicată a fost un subiect care a apărut de la început la noi și am fost foarte mândri de prevederile noastre de nivel 1. Uh, noi am arătat aici în Europa primele măsuri de legiferare uh, în acest domeniu, ceea ce nici chiar în America nu se făcuse și am arătat că noi putem da rezultate chiar într-un domeniu atât de modern și de complex și uite că și americanii au mai avut ceva de învățat de la noi, tranzacționarea cu frecvență ridicată trebuie să fie în primul rând definită de către AVMP. Se pune întrebarea ce este acest tip de tranzacționare și în uh, documentele tehnice, în recomandările tehnice finale, AEVMP nu a prezentat o soluție, ci trei soluții care țineau cont de intraday message rates, apoi de uh, nivelurile prag și, uh, absolute și de nivelurile prag relative. Vreau să vă spun deschis că aceste valori relative ale pragurilor mi se par problematice, pentru că nu știu dacă de acestea trebuie să depindă dacă cineva este sau nu este trader de în altă frecvență, pentru că uh, dacă pragul este relativ, atunci înseamnă că aceeași, aceeași entitate este odată uh, trader de frecvență ridicată și altădată nu. Deci, um, cam asta este părerea mea despre cele trei opțiune, opțiuni propuse. Aș dori să știu și comisia ce părere are. Și ultimul cuvânt cheie Uh, instrumentele derivative pe mărfuri, asta este mama tuturor întrebărilor, ele au nevoie de autorizare MIFID sau nu? Noi, ca legiuitori, intenționat și după discuții îndelungate, am lăsat uh, în text posibilitatea de derogare pentru acestea. Întrebarea este când trebuie AVMP să definească valori prag se uh, spune 5% din capital sau 0,5% din cota de piață, mi se pare un prag foarte scăzut, pentru că, concret, înseamnă că pot fi uh, invocate tot felul de excepții. AEVMP și de altfel domnul Maior a și spus-o, nu uh, a prezentat un bilanț cu privire la dimensiunea acestei piețe, ar trebui poate să o facă comisia în cadrul legiferării, pentru că uh, în cadrul EMIR uh, -a, ar trebui să, avem la, să începem să avem la dispoziție cifre tot mai clare. Uh, ați spus că doriți un proces de integrare cât mai puternic. Asta înseamnă că criteriul cotei de piață nu poate să fie, nu poate să fie verificat corect. Sunt foarte multe tranzacții intragrupuri, măsuri de gestiune a lichidităților, care nu sunt neapărat introduse, după cum spuneți dumneavoastră în propunerea dumneavoastră. Nu sunt, este un argument ca, uh, pentru a avea aceste valori prag atât de reduse și uh, trebuie să ne întrebăm dacă într-adevăr nu avem nevoie de autorizări MIFID pentru acestea, dacă nu cumva ar trebui să le introducem. Pentru noi e foarte important. Mulțumesc mult! Thank you, Marcus. Uh, Mulțumesc, Marcus. Te iertăm, îți mulțumim foarte mult. Ai depășit un pic timpul alocat, dar nu e nicio problemă. Acum, analize Dodds. Mulțumesc foarte mult. Cred că și din discuția noastră de azi dimineața a reieșit că este foarte greu uh, să supraestimezi un astfel de dosar până la urmă, pentru că este atât de mare încât nu poate fi supraestimat. Cred că majoritatea celor prezenți știu uh, uh, de ce a apărut MIFID, care a fost nevoia, însă vreau să vă dau câteva explicații. Una dintre ținte a fost ca piețele și instrumentele financiare din Europa să fie mai transparente, atât pentru utilizatori cât și pentru cei care reglementau aceste instrumente, apoi pentru a spori nivelul de protecție pentru consumatori și investitori. De asemenea, să deschidem aceste piețe pentru o sau unei concurențe sporite și, în egală măsură, în condiții intrării unor noi actori pe piață, să sporim stabilitatea uh, piețelor de obligațiuni ca să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut în trecut. Și pentru toate aceste lucruri, pentru toate aceste uh, scopuri și ca să nu fie împovărător pentru participanții pe aceste piețe, mai ales într-o perioadă în care buna funcționare este esențială pentru creșterea și stabilitatea economiei europene, um, nu e de mirare și am auzit spunându-se aici chiar de către cei de la ESMA, spunând că MIFID și EMIR sunt cele mai importante proiecte ale lor de când au fost înființați. Uh, nu cred că e de mirare acest lucru, că sunt proiecte de importante, de aceea și eu personal și colegii mei de grup vrem să felicităm și să mulțumim ESMA pentru munca extraordinară pe care au depus-o până acum și în egală măsură mulțumim comisiei și în cursul dimineții am uh, profitat de ocazie să le mulțumesc traducătorilor uh, pentru că am rămas mască văzând cât de bine se descurcă și interpreților de altfel extrem de competenți și doresc să-i mulțumesc lui Marcus care a făcut un efort foarte clar pentru a se asigura că toți raportorii din umbră sunt implicați uh, în această discuție și, în egală măsură, uh, mă declar foarte mulțumită să văd că procesul s-a urnit și funcționează foarte bine. În ceea ce privește dezbaterea pe care am purtat-o, a reieșit că există o serie de chestiuni foarte importante, de aceea mă voi mărgini în comentariile mele strict la aspectele cele mai importante, la principiile cele mai importante pe care încercăm să le aplicăm. Și sunt patru astfel de principii. Primul dintre acestea se referă la transparență și consider că acesta este, să spunem, ținta supremă a uh, directivei MIFID 2. Criza financiară ne-a arătat uh, uh, în condiții foarte dure că există situații în care nici actorii de pe piață și nici cei care asigură reglementarea nu prea înțelegeau ce se tranzacționează și pe unde câtă vreme sistemul nu este reformat și s-ar putea să vină vremuri când o să avem nevoie de derogări pentru a asigura această transparență. Dacă există amenințări la adresa lichidităților pe piață, și dacă să spunem cineva deține o poziție majoritară, în orice caz, sunt pe deplin convinsă că aceste chestiuni ar trebui să reprezinte niște excepții de la principiul transparenței și, de asemenea, trebuie să finalizăm activitatea de nivel 2. În orice caz, în continuare, aș ruga atât ESMA cât și Comisia să sprijine această cauză a transparenței, să sporim transparența, nu să o reducem, pentru că vele paratrăznet care uh, ne asigură uh, siguranță tocmai prin aplicarea acestui principiu și în orice caz uh, Uh, am reușit și am și vorbit, de fapt, despre acest lucru, dar haideți să avem grijă ca definiția dată să nu creeze tot felul de zone crepusculare, așa de nedorit de altfel. Definiția trebuie să fie foarte strictă, să pornească de la tranzacționarea bilaterală, acolo unde capitalele proprii sunt amenințate. Și aceasta este o chestiune pe care am dezbătut-o în amănunt în cadrul Comisiei de Negociere. În egală măsură, în ceea ce privește tranzacționarea cu frecvență ridicată, repet ce am mai spus cu alte ocazii în cadrul grupului de negociatori, cred că dacă apar probleme în momentul în care trebuie să alegi între definiții relative și definiții absolute, poate că n-ar fi rău să căutăm o formulare disjunctivă sau sau și să nu ne mulțumim cu o formulare universal valabilă pentru că e un domeniu destul de stufos. În ceea ce privește piața materiilor prime, uh, sunt pe deplin de acord cu ceea ce s-a spus. În orice caz, mi se, pare, uh, mi se pare foarte important ca momentul în care se stabilesc niște praguri, cred că trebuie să ținem cont de dificultățile de natură tehnică în calea ESMA, pentru că noul regim de raportare trebuie să aibă o însemnătate și uh, cumva ne abatem pe undeva de la abordarea europeană propusă, care se dorește a fi totuși un pic mai strictă decât cea din Statele Unite. E o dezbatere în curs și cred că piața de materii prime, înainte de toate, poate foarte bine să-i vizeze pe cei care poate uh, sunt direct interesați sau cei pe care interesează strict produsul final și de aceea putem ajunge la speculații, nu știu, pe piața alimentelor, alimente care până la urmă sunt destinate pieței europene și uh, s-ar putea ca această problemă să apară în dezbaterea noastră. Un alt principiu, după părerea mea, este cel al uh, ocrotirii uh, investitorilor și producătorilor. Am senzația că noi, europarlamentarii, ne-am cam obișnuit uh, să existe produse financiare exagerate, vânduse unor, vândute aceste produse complexe unor investitori care nu prea se pricep, care sunt niște neofiți și uh, ne-a spus chiar președintele ESMA că trebuie să ne asigurăm că aceste produse sunt cumpărate în cunoștință de cauză și spre bunul interes al consumatorului, al investitorului. Iar eu susțin uh, în mare măsură demersurile ESMA în ceea ce privește ocrotirea investitorilor. Firește se mai poate umbla pe aici, pe acolo, să facem un reglaj fin. În orice caz, așa cum s-a spus aici, ori de câte ori se poate, putem lua aceste măsuri. Și în mod deosebit mă îngrijorează că nu văd o diluare a Recomandărilor făcute de către ESMA, care ar trebui să reprezinte un punct de pornire în acest demers de ocrotire a investitorilor. Pentru că dacă este să căutăm uh, aceste, nu știu, criterii de verificare, de sporirea calității, m-aș gândi că ar putea comisia să vină cu o variantă și mai strictă a recomandărilor făcute de către ESMA. Firește că e nevoie de limpezime și mai mult ca sigur că părerile sunt divergente, fiecare ce părere are, ce înseamnă strict, însă însă e nevoie să ne exprimăm uh, fără echivoc și cât privește studiile de piață, am senzația că tentativa ESMA de a ajunge la un compromis uh, este una foarte solidă pentru că au atras Uh, un număr mare de participanți pe piață. Nu-i treabă ușoară să ajungi la un compromis pe această temă, mi se pare însă ca o abordare de bun simț și, sincer, m-aș mira și aș fi îngrijorată dacă nu s-ar dilua cumva abordarea lor. Și, în sfârșit, un ultim principiu, fapt penultim mai degrabă, ar fi să ne asigurăm că ambele directive, MIFID 1 și 2, își ating ținta pentru care au fost create și anume să deschidă pietrele financiare către mai multă concurență. Deja s-a făcut trimitere la așa ceva, o, o aluzie în acest sens prin crearea Uniunii Piețelor de Capital, CEMU, însă ne dorim foarte tare o sporire și pe mai departe a concurenței, pentru ca să existe surse de finanțare alternative care să treacă dincolo de sistemul bancar. Firește că trebuie încurajată concurența, însă asta înseamnă uh, să permitem acces pe piață la un cost, acces, un cost accesibil, un cost pe care să și-l permită mai mulți actori. Ori acest lucru se poate realiza strict în temeiul unui raționament solid comercial. Și deși abordarea mi se pare salutară și anume să încercăm să realizăm această transparență, pe de altă parte m-aș mira să poată Uh, să se ajungă foarte departe în ceea ce privește costurile care decurg totuși de, uh, din acest proces de transparență. Oricum, să nu pierdem din vedere uh, prețul garantării stabilității financiare. a făcut mai plăcere să aud din partea Comisiei și ESMA că îi interesează subiectul. MIFID 2 a fost redactat imediat după ce s-a declanșat criza financiară, momentul în care a apărut extrem de importantă nevoia de stabilitate financiară și pe mine mă îngrijorează parțial dezbaterile pe marginea MIFID și a altor dosare, pentru că se mai trezesc câte unii care spun, bun, gata, am uh, rezolvat-o cu stabilitatea, haideți să ne întoarcem la creștere. Eu, una, sunt pe deplin de acord cu intervenția Comisiei pe acest subiect. Sincer, consider că MIFID ar trebui să promoveze și nu să inhibe condițiile de creștere durabilă, mai ales sporind transparența și concurența. De aceea rugămintea mea finală către ESMA și către Comisie ar fi țineți-o tot așa, spornit o pe drumul bun și uh, consider că modificările în MIFID 2 au fost foarte bune, grijă mare să nu încurcăm uh, totuși conceptul de transparență. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Anelize. Kate Swinburne. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere că foarte mult timp n-am și mai ales că mai avem un raport uh, până în ora 10 jumate, o să încerc să fiu concisă și voi începe prin a îmi exprima mulțumirea față de modul în care decurg lucrurile și mai ales față de modul în care domnul raportor s-a îngrijit să uh, participăm la mai multe reuniuni și cu siguranță mai rog câteva la care să participe atât mai cât și comisia și mi se pare foarte important să stabilim toate amănuntele în mod corect, mai ales că am fost prezenți, știm foarte bine că anumite lucruri trebuie să apară în acest text și nu-i treabă ușoară să poți să o deslușești uneori ce se dorește să se spună prin anumite uh, formulări. În orice caz mă voi concentra strict pe uh, cerințele de transparență în ceea ce privește um, bunurile care nu sunt de capital, valori mobiliare care nu sunt de capital și, uh, practic, trebuie să vedem cum putem face deosebirea între instrumentele cu venit fix care fac obiectul unor cerințe de transparență și cele care nu au legătură cu aceste cerințe. Și profani fiind, noi stăteam acolo și ne dădeam cu părerea uh, ce deosebire ar trebui să facem dacă este comercializarea uh, uh, către persoane fizice, către persoane juridice și am zis poate că mai bine ar fi să lăsăm um, pe cei de meserie să-și dea cumpărarea în legătură cu um, adecvarea cerințelor de transparență ca să nu se mai trăiască încă o dată politicienii că își bagă nasul unde fierbe oala. Motiv pentru care am zis hai să nu venim noi cu nicio cotă, niciun procent de obligațiuni care să fie acoperite, hai să lăsăm pe cei de meserie să se exprime legătură cu ce cotă ar trebui uh, să fie stat stabilită, dar m-aș pronunța în legătură cu cotele de transparență necesare pentru produsele eh, care nu sunt de capital extrabursiere. Și cred că trebuie să ne concentrăm foarte tare pe utilizatorii finali, deci trebuie să avem foarte mare grijă la caracterul inadecvat pentru tranzacționarea extrabursieră, mai ales dacă ne gândim la piețe de lichidități. Și așa cum a reieșit și din consultări și în documente redactate, sunt un pic îngrijorată că ceea ce pentru noi înseamnă nivel 1, adică acolo unde piața nu este considerată a fi lichidă, trebuie să existe prevederi post-tranzacționare și nu există în acest sens cerințe de transparență, situație în care intervin cele două principii, și anume principiile aplicabile piețelor fără lichidități. În orice caz, nu cred că este bună o abordare prin care se impună Uh, cred că e de presat o abordare în care se impune anumit uh, procent. Am senzația că acest lucru însă s-ar bate cap în cap cu abordarea noastră actuală în care încercăm să stimulăm recursul la piețe de capital, încercăm să stimulăm utilizarea de instrumente cu venit uh, garantat. Sincer, eu nu aș vrea să bulversăm întregul sistem. În orice caz, nici nu doresc să fim exagerat de imperativ în, în prevederile noastre, tocmai pentru a nu bulversa toată piața. Și de aceea mă îngrijorează modul în care s-a făcut procesul de calibrare până în prezent. Domnul Maio și colegii dumnealui spuneau în observațiile introductive că um, procesul de calibrare odată lansat este totuși îndoielnic dacă te gândești la sursa datelor. Noi am ținut-o pe a noastră și anume că uh, Uh, această calibrare trebuie să se facă în mod constant și că de multe ori se pare că acest proces, calibrarea, apare numai dacă se face o tranzacționare maxim două pe zi. Sincer, nu cred că dacă se face o tranzacție pe zi, poți să vorbești de un nivel de lichiditate a pieții. Cred că trebuie să existe un prag ca să stabilești acest lucru. Perioada de trei luni care a fost uh, analizată în momentul în care a intervenit perioada de raportare, știm bine că această perioadă a creat probleme sau mai liniștit apele, însă um, ne-am confruntat cu problema dublei raportări și știm foarte bine că au apărut în aceste date o serie de um, categorii care nu aveau ce să caute, categorii de instrumente financiare. De aceea cred că este cea mai nefericită soluție la care ne-am gândit când ne am venit ideea cu cele trei luni uh, și putem extinde această perioadă. Există manifestări episodice a unor uh, produse tip Credit Default Swap, CDS, însă există, repet, perioade în care piața este bulversată și de aceea cred că trebuie să facem un reglaj mult mai fin. De aceea, um, Predoria mea ar fi în favoarea piețelor cu venit garantat, eventual obligațiunilor, de ce nu? Mai ales pentru că există cerințe de transparență, nu vrem să reinventăm roata. Am înțeles prea bine cum funcționează piețele americane și că ei au reușit să asigure o cerință de transparență post transacționare pentru tranzacțiile cu obligațiuni și probabil că este de așteptat ca și noi să propunem, să spunem, o astfel de cotă de tranzacționare. Însă, ceea ce mi aș vrea să obținem niște garanții în legătură cu calibrarea acestui regim, să ne asigurăm că tranzacționarea la o frecvență redusă, adică o dată doar pe zi, totuși nu se încadrează la categoria uh, piețe lichide și uh, cred că trebuie să menținem contactul cu participanții uh, frecvenți pe aceste piețe. Cred că dacă am înțeles bine ce spunea domnul de la ESMA, propunerea actuală pornește de la um, emitent și de aceea calibrarea nu depășește mai mult de 10% din obligațiunile emise. Nici nu deranjează dacă, să spunem, sunt vizate mai mult de 10% pentru că vorbim, spuneam, de lichidități și nu s-a prevăzut un prag de lichiditate și nici nu pretindem așa ceva. De aceea mi se pare important ca această analiză a datelor de fapt să nu, să nu ne lase fără un astfel de prag. În orice caz, uh, v-aș fi întrebat dacă dispuneți de, nu știu, date mai coerente pe termen scurt, am vrea să uh, avem garanția că se va face o recalibrare, dacă va fi nevoie. Și dacă veți considera că nevoile prevăzute dumneavoastră și nivelurile prevăzute pentru um, transparență și lichiditate, dacă uh, sunt dăunătoare pentru pietre de produse cu venituri garantate, v-aș ruga să retrageți această cerință, această condiție de transparență impusă, pentru că, acum nu știu dacă s-a înțeles foarte bine, ținem la anumite instrumente pe care le-am luat la puricat mai mult decât pe altele, uh, pragurile nu sunt însă arbitrare, v-aș ruga uh, să garantați că acestea vor fi reanalizate astfel încât uh, să avem totuși o perspectivă, cel puțin în timp, mai extinsă decât am avut până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, Kate! Cora, văd că și ea vrea să ia cuvântul, de aceea Fabio de mai întâi. Thank you, Chair. I have to, I'm a level 2 MEP. Mulțumesc. Um, trebuie să recunosc, eu sunt de, de nivel 2 și în momentul în care am văzut dosar, m-am gândit că o să fie mai antrenant la citit și uh, am uh, crezut că o să ajung să învăț din afară toată cartea de telefon din, uh, din Ciudad de Mexico. Um, în fine, cam așa de anul ăsta a fost ca și când aș fi învățat o carte de telefon pe din afară, dar mă rog, m-am împăcat cu ideea și aș face două, trei observații. Mai întâi, în ceea ce privește produse derivate pe bază de materii, de materii prime. Cum spunea și ESMA, uh, în momentul în care se stabilesc aceste limite, cred că acolo uh, persoanele fizice care participă la aceste tranzacții, adică 25% practic din ceea ce se tranzionează pe piață, plus minus 50%, fiecare, mă rog, cu ce marjă permite. Uh, practic, persoanele fizice pot foarte bine să intervină la acest prag stabilit, însă uh, ne întrebăm dacă se poate ajunge până la 40% sau dacă nu cumva ar trebui să sporim uh, flexibilitatea, nu știu. A doua problemă, aș vrea să știu care este poziția comisiei și există mai ales probleme în ceea ce privește problemele pe piață, uh, probleme pentru care nici nu este nevoie de raportare. Considerăm că nivelul trebuie să fie foarte scăzut. Ar trebui să fie vizate mai multe piețe de către ESMA, de aceea transparența în viață este un criteriu foarte bun și să evităm orice fel de efecte negative majore, iar ESMA a propus un prag de 30 și nu, ni se pare că este un prag foarte ridicat, având în vedere atomizarea piețelor europene comparate cu cele uh, americane. De aceea, poate că n-ar fi rău ca de la 30 să coborâm pragul la 10 și eventual să modificăm pozițiile noastre pe viitor. O a treia observație pe care aș insista este cum ne vom ocupa de stimulentele fiscale despre care s-a și vorbit și cum vor fi retratate de către ESMA. Acum eu am un pic altă părere pentru că am senzația că majoritatea companiilor de mici dimensiuni pentru ele piața de capital, pentru micro și IMM-uri, piața de capital nu este o alternativă de finanțare și chiar cred că dacă și companiile de investiții sunt de acord cu studiile făcute, pot foarte bine să recurgă la ele dacă plătesc singure pentru, pentru aceste studii sau dacă își folosesc propriul, nu știu, compania de casă care să le facă studii de piață. În orice caz, cred că acest lucru ține de procesul de formare a prețului și cred că procesul se dorește a fi transparent pentru consumatorul final. Nu consider că, că din acest motiv serviciile ar deveni prea scumpe, pentru că dacă nu, se creează conflicte de interese și, de fapt, ajungem la un fel de subvenții ascunse pentru că până la urmă ține de modul în care funcționează piața. Și în sfârșit, în ceea ce privește participanții la tranzacții cu frecvență ridicată, avem trei variante de definiție în față, nu le iau la rând pe toate, însă e vorba de varianta a doua. E vorba de stabilirea unei anumite proporții de active care să fie tranzacționate și atunci trebuie să te hotărască de câte ori în cursul unei zile dacă respectiva tranzacționare se situează sub sau peste un anumit prag pentru toți participanții a tranzacției, te consideră, deci, în funcție de acest prag, că este sau nu o frecvență ridicată. În orice caz, am vrea foarte tare să ne gândim la re calibrare și o revizuire periodică, nu știu, depinde ce se va hotărâi pe viitor și dacă nu știu dacă toți participanții la tranzacții fluente ridicată sunt sau în această definiție. Rămâne de văzut. Mulțumesc, Sven Giggold. Well, uh, first of all, uh... Mulțumesc. În primul rând, dezbaterea de până acum ne arată un lucru pe care l-am menționat deja aici, că ceea ce facem la mifir mifir este atât de complex și dacă citim cu atenție documentul consultativ. Există mai multe inputuri aici. Cine pretinde că înțelege cu adevărat consecințele a ceea ce facem noi, exagerează. Și cred că este o adevărată problemă în ceea ce privește felul în care facem noi legislație pentru piețele financiare, să avem o singură directivă în care toate elementele să fie puse la oaltă la un nivel foarte, foarte complex. Cred că ar trebui să fim un pic sinceri și să recunoaștem acest lucru și e vorba de credibilitatea noastră în joc, pentru că lumea este într-adevăr complexă și uh, legislatorul nu face ca lucrurile să fie mai ușoare. Și asta înseamnă, practic, să ducem democrația până la limitele ei. Asta simt eu când lucrez la acest document și asta nu pentru că suntem nou veniți și nu cunoaștem problema, ci este o problemă fundamentală în special cu această directivă și regulament și ce avem noi de făcut la ele. Un al doilea comentariu. Avem uh, o altă întâlnire și aș vrea de aceea să mă centrez doar pe două chestiuni aici. În primul rând, uh, instrumentele derivate pentru uh, mărfuri și directiva corespunzătoare. S-au făcut deja comentarii de către colegi pe care nu vreau să le repet, însă aș vrea să subliniez că până la urmă e în joc credibilitatea Parlamentului atunci când vorbim de rezultatele la nivelul 2 de lucru, pentru că aceasta va fi văzut ca o modalitate de reglementare a lacunelor, a elementelor care nu merg suficient de bine și acest lucru l-am uh, îl voi prezenta și la o altă ședință pe care o vom avea ulterior. Există mai multe îngrijorări și trebuie să ne asigurăm că acest nou regim funcționează cu adevărat pentru că asta așteaptă cetățenii de la noi. În al doilea rând, protecția consumatorilor. Există o serie de domenii și aș face și un comentariu general mai înainte. Trebuie să ne gândim la posibilitatea de a face o consultare a actorilor implicați, pentru că am văzut că uh, sfatul inițial dat de ESMA avea niște intenții foarte clare, bineînțeles putem analiza detaliile întotdeauna, dar în, uh, într-un sens general obiectivul era acela de protecție a consumatorilor. Bineînțeles că lobby-urile au protestat, fiecare în felul său, și aceasta a dus la slăbirea uh, poziției inițiale care avea uh, o atitudine de protecție puternică a consumatorilor. Așa că trebuie să mergem mai departe cu legislația la nivelul 2 și să ținem cont de acest lucru, pentru că există întotdeauna um, o deformare uh, Uh, pe partea celor care uh, oferă pe piață și o slăbire pe partea consumatorilor. Și aș menționa aici doar două exemple. Chestiunea întăririi calității și a doua chestiune a independenței în sfaturilor acordate. În orice caz, trebuie să clarificăm dacă îndrumarea care se face, care se dă, este făcută în mod independent și cred că ceea ce a oferit ESMA nu corespunde nivelului 1, de aceea Comisia ar trebui să intervină, să corecteze și să revină la poziția inițială. Marcus punea problema următoare dacă reușim să atingem obiectivul nostru, dacă avem prea multă birocrație. Însă, până la urmă, dacă există un stimulent prea ridicat, trebuie să ridici nivelul de calitate. Deci există aici o proporționalitate între cele două elemente cu care sunt absolut de acord pentru că altfel textul de la nivelul 1 nu mai are niciun sens. Acolo se spune în mod clar că stimulentele trebuie să ducă și la îmbunătățirea calității. Deci, într-adevăr, dacă plătești multe stimulente, trebuie să se și vadă în rezultate, pentru că altfel nu are niciun sens. Și, bineînțeles, putem discuta despre detalii, dar ideea principală prezentată de ESMA este aceea că trebuie să existe o proporționalitate pentru aceste stimulente, lucru cu care sunt absolut de acord. Vom reveni la această dezbatere mai târziu în uh, ședința noastră, însă sper ca atât Comisia cât și ESMA să țină cont cu strictețe de obiectivul principal al acestui nivel 1. Și am auzit acest lucru aici și sunt de acord cu analize DOTS. Există o dezbatere în creștere în legătură cu uh, stabilitatea uh, pieței față de creștere și locuri de muncă. Este o dezbatere falsă sau falsificată, pentru că până la urmă criza a apărut pentru că s-au înlocuit stimulii fiscali printr-o reglementare prudențială. Asta înseamnă că stabilitatea financiară nu ar trebui să fie sacrificată doar pentru că se spune că ea prezintă un risc. Nu, am avut de plătit atât de mult uh, din punct de vedere al bugetului public și a locurilor de muncă pierdute, tocmai pentru că am căzut în această capcană în trecut. Dacă dorim stimul fiscal, dacă dorim o creștere economică, bineînțeles că avem nevoie de o piață de capital care să funcționeze, însă aceasta nu este rolul uh, regulamentelor financiare. Amestecăm aici lucrurile și politicile. Mulțumesc! Mulțumesc, Ven. Ne apropiem de sfârșitul dezbaterii pentru că nu mai avem timp, așa că aș propune să intervină reprezentantul ESMA și al Comisiei pentru răspunsuri foarte succinte, pentru că, bineînțeles, vom avea ocazia să revenim la aceste chestiuni în detaliu pentru a discuta diverse nuanțe în ceea ce privește poziția Parlamentului și felul în care evaluăm munca dumneavoastră. Vă dau cuvântul deci și vă rog să fiți foarte succinți. Da, mulțumesc foarte mult, deși nu va fi ușor dacă ținem cont de numărul ridicat de întrebări, comentarii făcute și de complexitatea acestui text. Voi încerca deci să fiu relativ succint, dar trebuie să ținem cont și de faptul că s-au făcut multe comentarii, deci va trebui să ajung la un echilibru între cele două. Câteva comentarii generale. În primul rând, e clar că la ESMA lucrăm pe baza textului de la nivelul 1. Nu există nicio îndoială în legătură cu acest lucru. Textul de la nivelul 1 este esențial, ne arată cum trebuie implementate standardele tehnice și îndrumarul tehnic și acest element este important pentru munca noastră. Comentariile făcute în legătură cu flexibilitatea și agilitatea noastră erau doar pentru a arăta că deciziile pe care le luăm sau trebuie să le luăm acum sunt deja luate în alte părți ale lumii, decizii pe termen scurt. De exemplu, s-a dezbătut dacă trebuie să monitorizăm îndeaproape impactul uh, uh, fiscal și să fie schimbat atunci când consecința este negativă asupra pieței și suntem de acord că trebuie să facă asta prin standarde tehnice și, în mod normal, avem 9 luni la dispoziție pentru a rezolva această problemă. Referitor la îndrumar, la ghidul la care lucrăm acum, o bună parte a acestui ghid vine din textul de la nivelul 1, deci se bazează pe orientarea oferită de Parlament și decizia luată de, de, de Consiliu și de Parlament. E vorba de uh, ghidul asupra produselor complexe, asupra cunoștințelor și competențelor a investițiilor. Toate acestea se uh, bazează pe cerințele venite din textul de la nivelul 1. Pe de altă parte, în anumite cazuri, e adevărat că trebuie să inițiem acest ghid și așa cum domnul Farber spunea deja, uh, succesul uh, tranzacțiilor automate de mare frecvență, ceea ce se află în MIFID 2, a început prin ghidul oferit în 2011. Și acum revenim la acest text în mod formal în MIFID 2. Dar unul din motivele pentru care tocmai am reușit să reacționăm foarte rapid la aceste tranzacții automate de mare frecvență a fost tocmai pentru că dispuneam de instrumentul ghidului respectiv. Să revin la câteva chestiuni mai concrete acum, dacă îmi permiteți. În primul rând, stimulentele. Noi am încercat și dacă analizăm textul de la nivelul 1, există o legătură foarte clară între stimulente, primirea de stimulente și îmbunătățirea calitativă. Există o legătură clară care se reflectă în uh, ghidul final oferit comisiei. S-au făcut comentarii în legătură cu schimbările făcute de noi față de poziția originală din mai anul trecut, documentul uh, consultativ și aș vrea să menționez aici că faptul că n-am menționat în mod explicit acest ghid independent, care trebuie să fie independent, noi considerăm că este deja inclus în textul de la nivelul 1, deci nu mai e nevoie să-l menționăm în mod special. Pe de altă parte, aș vrea să vă spun că unele dintre comunitățile de investiții la nivel retail doreau de asemenea să schimbăm ghidul oferit în textul de la nivelul 1. Este un lucru care a fost cerut de industrie și noi am făcut ajustări tocmai din cauza reacției masive primite din partea actorilor implicați și am schimbat în felul acesta uh, orientarea oferită. vorbim despre aranjamente practice și nu despre cercetare. Foarte pe scurt, pentru noi textul la nivelul 1 era foarte clar. Se spunea acolo că cercetarea care este oferită gratis, să spunem, între broker și gestionarul de portofoliu trebuie să fie considerată ca un stimulant și stimulentele nu sunt permise pentru gestionarii de portofolii, deci aceasta este decizia la nivelul 1. Deci, ținând cont de această decizie, uh, a trebuit să ne îndreptăm spre un alt model în care să le separăm pe cele două. Și de altfel, cred că acest model în care separăm cele două piețe, piața de executare și piața de cercetare, este un model mult mai bun. Asigură o mai bună funcționare a pieței. S-a spus că acest lucru este negativ pentru cercetarea în domeniul IMM-urilor. Există deja o plângere în acest sens că cercetarea nu este suficientă și acest lucru s-a dezvoltat în ultimii ani Așa că ideea este că sistemul actual nu încurajează îndeajuns cercetarea de către IMM-uri. Dacă dorim să facem o piață mai transparentă și să avem o legătură mai clară între cercetare și posibilitatea ca gestionarul să plătească pentru această cercetare, cred că asta va duce la rezultate mai bune și la o mai bună funcționare a pieței. Dacă ținem cont de uh, argumentele prezentate, mi-e acum foarte greu să fac o selecție și să răspund la unele dintre ele. Referitor la aranjamentele practice, pentru cercetare am să rog pe Rodrigo să facă comentarii în legătură cu internalizatorii sistematici și limitele pentru uh, uh, produsele de bază în consultarea pe care am primit-o și de asemenea din comentariile de aici. Pe de o parte trebuie să respectăm obiectivele de la nivelul 1 pentru a avea o mai mare transparență și pentru ca piața de capital să includă și piața de obligațiuni. Însă pragul nu este de 10%, ci acest 10% indică doar ceea ce se află în propunerea actuală a ESMA. Noi Recunoaștem că e nevoie de o calibrare eficientă a propunerii uh, prealabile făcută în luna decembrie și încercăm să vedem acum cum putem ajusta mai bine această propunere. Pentru că ne dăm seama că ea poate fi îmbunătățită. Pe de altă parte, și asta ar fi ca un comentariu general. Bineînțeles că suntem convinși că e nevoie de transparență și de îmbunătățirea felului în care funcționează această piață, așa că din punctul meu de vedere, munca noastră de tehnicieni se va îndeplini dacă vom ajunge la o mai mare transparență pe piață. Nu este vorba aici de o dezbatere în legătură cu obiectivul final, ci despre o calibrare, o ajustare adecvată a acestor cerințe de transparență și sper, bineînțeles, ca rezultatul final uh, controlat de ESMA și ca uh, ghidul final oferit să fie diferit și să fi fost deja calibrat față de propunerea noastră inițială. Acum foarte pe scurt, în încheiere. Mai am un minut sau două, domnule președinte, sau doriți să mă opresc aici? Uh, da, dar știu că este o întrebare <laughs> foarte ușoară, știu care e răspunsul dinainte. Da, încercați să încheiați intervenția dumneavoastră, vă rog, pentru că mai avem și alte puncte pe ordinea de zi. Suntem în întârziere și vreau să rezervăm ceva timp și pentru punctul următor. Comisia, dacă dorește să intervină foarte rapid. Da, mulțumesc, domnule președinte. Din punctul nostru de vedere, vreau să mulțumesc pentru comentariile făcute de raportor și raportorii din umbră. Aceasta ne va ajuta să mergem mai departe în dezbaterea noastră în legătură cu actele delegate la care lucrăm acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Foarte bine, la obiect! Trecem acum la următorul punct. Vreau să vă mulțumesc încă o dată uh, domnului Mayor și uh, domnului Farcas, care este uh, secretarul general, și domnului Patrick Parson din partea Comisiei. V-aș ruga să faceți o introducere foarte succintă, dacă puteți, pentru că acum trecem la un alt punct de pe ordinea de zi, așa că va trebui să încercăm să trecem cât mai repede cu putință la el. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă doriți, pot să trec peste introducerea mea și să dau cuvântul direct autorității bancare europene și uh, cred că e vorba și de un interes personal aici, că trebuie să prind trenul. Da, foarte bine. Atunci Autoritatea Bancară Europeană, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mandatul nostru se centrează pe trei domenii. Bineînțeles, este uh, un obiectiv uh, limitat, dar are o funcție critică. Primul domeniu se referă la cerințele de capital pentru uh, CSDs uh, în general. În al doilea rând e vorba de suprataxa pentru uh, riscul de credit. Uh, și măsurile de monitorizare și gestionarea riscului prezentat de lichidități la nivelul creditelor. Principalul um, element care a intervenit este că documentul consultativ asupra standardelor tehnice care trebuia să fie prezentat de către EBA a fost deja publicat. Uh, um, termenul pentru răspunsuri este la sfârșitul lunii aprilie și în funcție de aceste răspunsuri, s-ar putea să avem probleme pentru a îndeplini uh, termenul, s-ar putea să fim un pic în întârziere, era vorba de jumătatea lunii iunie, dar oricum lucrăm din greu pentru a respecta acest termen. S-au făcut multe comentarii uh, la proiectul inițial din partea statelor membre uh, care sunt gazde pentru astfel de instrumente pot să vă spun că cooperarea pe care am avut-o pentru redactarea acestor standarde tehnice, cooperarea cu sistemul um, de bănci centrale europene, cu ESMA, cu instituțiile europene a fost foarte bună. Am primit input la timp, am putut ține cont de majoritatea dintre ele și există un consens uh, larg între instituțiile europene în legătură cu proiectul pe care l-am prezentat. Dacă trecem acum la conținut, noi ne-am uh, bazat pe uh, standardele tehnice oferite în CRA, așa cum au fost prezentate de um, EBA și de ESMA. Principiile noastre se centrau pe infrastructura financiară și, de asemenea, pe procesul de monetarizare, așa cum este el prevăzut în procesul de la Basel II. Deci am ținut cont în inițiativele noastre legislative de cadrul european general pentru a avea o abordare coerentă. Câteva comentarii acum asupra conținutului și am să încerc să fiu uh, uh, succint. În ceea ce privește cerințele de capital pentru uh, toate uh, aceste CSDs, deci depozitar central de instrumente financiare. Aceștia vor trebui să facă teste de rezistență pentru o serie de scenarii. Este un lucru care a fost cerut la textul de la nivelul 1 și aceste cerințe sunt detaliate în proiectul pe care l-am prezentat noi. Aceste scenarii vor ține cont de cerințele de capital și vor face ca acești depozitari să le acorde o atenție deosebită. Trebuie să se acopere de asemenea și taxele uh, corespunzătoare și acestea corespund regulilor uh, din cel de prevăzute pentru contrapărțile centrale. Atunci când există o licență și se utilizează definiția pentru SIER, așa cum uh, ne permite regulamentul actual. Aceasta ar trebui să evite o dublare a eforturilor și pot să spun că aceste cerințe generale de capital nu sunt controversate din punct de vedere tehnic. Am să trec acum la al doilea punct, care este însă cel mai controversat în uh, proiectul tehnic pe care l-am uh, prezentat noi. Este vorba de cerințele suplimentare, adiționale, pentru riscul de credit pentru uh, depozitarii centrali care uh, participă pe piața de credite. Este partea cea mai contestată, după cum spuneam, din proiectul pe care l-am prezentat. Noi încercăm să ajungem la un echilibru între a fi conservatori și a permite depozitarilor centrali să fie operațional la nivel internațional și într-un sistem uh, multimonedă. În ceea ce privește suprataxa pe capital, aceasta nu are un echivalent în regulamentul uh, de capital și calibrarea sa este foarte dificilă. Bineînțeles, EBA, în documentul consultativ, a avut o abordare destul de conservatoare. Noi însă Încercăm să revizuim această abordare și am primit mai multe răspunsuri în urma consultării realizate. Pentru noi ar fi bine să cerem depozitorilor central să calculeze riscul maxim pentru ultimul an calendaristic, așa numit um, um vârf al expunerii de risc, și depozitarii centrali vor trebui să-și asume acest risc maxim și să calculeze cerința de capital pe baza acestui vârf maxim. Introducem și un test de rezistență pentru valoarea de garanții, prin care uh, plecăm de la ipoteza că există un 10% minim care trebuie garantat. Plecând de la această ipoteză, ei vor trebui să-și calculeze cerința de capital, fie prin abordarea standardizată sau prin regulile interne, dacă le este permis acest lucru. Pare o abordare conservatoare, așa cum se arată în cerințele prevăzute la textul de la nivelul 1, deci stabilit de Parlament, dar ne așteptăm ca uh, procesul de adecvare și de calibrare să ducă deci la multe comentarii în cadrul uh, consultării. Al treilea punct este cel al implementării. Pentru că aceste cerințe sunt noi pentru depozitarii centrali, ei vor avea nevoie de timp pentru a-și construi sistemele noi. Am uh, menționat acest exemplu al riscului de credit. Uh, trebuie să calculeze vârful de risc pentru ultimul an care calendaristic și acesta va fi un element critic pentru consultarea pe care o realizăm. Bineînțeles, avem și un termen pentru a ține cont de implicațiile operaționale pe care le va avea această cerință. Și mă opresc aici cu aceste trei comentarii și aștept cu nerăbdare dezbaterea de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, dau cuvântul Comisiei acum. Uh, we welcome the uh, Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu succint. Salutăm discuțiile bilaterale pe care le avem cu deputații și reuniunile regulate cu raportorii și cu raportorii din umbră și cu președinții agențiilor pe aceste măsuri de nivel 2. Dar, după cum bine știți, detaliile sunt cele mai păcătoase, după cum ați auzit și în discuțiile privind MIFID-ul, uh, și la uh, acest punct referitor la depozitarele centrale, Uh, avem uh, de furcă cu detaliile, dar trebuie să facem tot ce putem ca să găsim uh, soluțiile cele mai potrivite și care să corespundă cu ce s-a decis în trilogurile dintre cele trei instituții. Sunt 13 depozitare centrale pentru instrumente financiare și două depozitare internaționale în Europa. Nu sunt multe în comparație cu băncile și cu firmele de investiții, dar aceste depozitare controlează aproape un quadralion de euro de titluri de valoare emise în economia noastră, deci sunt importante. Sunt 30 de standarde tehnice la care lucrează agențiile și acoperă trei teme cheie din punctul de vedere al Comisiei. Creșterea economică, costurile de piață și capacitatea și riscurile. Și aș dori să vorbesc despre acestea foarte rapid. În primul rând, creșterea economică. Disciplina și creșterea economică merg mână în mână și ne interesează tot mai mult modul în care propunerile de nivel 2 ale, ale AEVMP vor avea o influență asupra uh, piețelor de creștere pentru IMM-uri. Este esențial să avem uh, un nivel de sancțiuni proporționale și uh, Uh, de asemenea de stimulente și avem nevoie de un calendar corect, problema este calibrarea la nivelul IMM-urilor și a piețelor de IMM-uri. Va trebui să evităm limitarea accesului IMM-urilor la piețele de capital, pentru că acesta ar fi absolut contraproductiv. Și nu trebuie să blocăm lichiditățile pe aceste piețe. Dacă va exista flexibilitate, și exact asta dorim să obținem la triloguri și în directiva cerințelor de capital. Uh, noi vom lucra cu raportorii și cu raportorii din umbră și cu AEVMP ca să ne asigurăm că avem acest nivel de securitate. În al doilea rând, costurile și capacitatea de piață. Domnul Gigold a spus mai devreme un lucru foarte important. Nu avem de ales între eficiență și siguranță, ci trebuie ca siguranța și eficiența să meargă mână în mână. Așadar, trebuie să găsim soluții de bun simț la nivelul 2 și să dăm piețelor timp să le adopte. Uh, inclusiv bainurile. Cine este responsabil de acestea? Uh, depozitarul central uh, sau nu? Sunt multe cazuri în care, um, dacă nu faci ce trebuie, uh, infrastructura nu va avea capacitatea de buy-in și nu va putea acoperi toată responsabilitatea. Trebuie să facem uh, tot ce se poate ca să facilităm lucrurile și piața trebuie să se ad adapteze. Acesta nu este rezultatul lobby-ului, ci uh, este vorba de faptul că trebuie să se facă teste, trebuie să se creeze sistemele informatice adecvate, iar părțile interesate ne-au cerut o perioadă de 24 de luni de introducere treptată. Nu e vorba de nivelul 1. Acolo ne-a scăpat ceva la triloguri. Dar ce putem să facem este, dacă EVMP ne oferă probe solide, ă, să sporim încrederea. Și ultimul punct, riscul și securitatea. Depozitarele internaționale centrale de instrumente financiare sunt ă, un tip de entități care uh, interacționează cu instituțiile bancare. Și până la urmă aceste două pe care le avem în Europa vor uh, au la, în fiecare zi tranzacții de 80 de miliarde de euro. Și acest lucru nu este acoperit de legislație, iar Parlamentul și-a luat uh, Uh, și-a asumat răspunderea de a se ocupa de aceste riscuri după 20 de ani de lipsă de legislație. A fost inițiativa Parlamentului, noi o susținem, o urmărim îndeaproape și ne bucurăm că ABE uh, intenționează să aibă o abordare conservatoare pentru a acoperi aceste riscuri. Ultimul punct, calendarul. În 18 iunie aceste standarde trebuie să fie gata pentru ca comisia să poată să se apuce de treabă după perioada verii până în septembrie-octombrie să venim cu o propunere, dar avem nevoie și de o analiză costuri-beneficii din partea agențiilor. Ele trebuie să o facă și uh, după aceea, Parlamentul și Consiliul vor putea să aibă încredere că adoptă un regulament cât se poate de performant cu privire la standardele de punere în aplicare. Mulțumesc! Îi dau imediat cuvântul lui Kay Swinburne, raportoarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc uh, reprezentanților care au luat cuvântul. Am avut multe discuții, dat fiindcă acesta este singurul for public unde discutăm uh, Uh, directiva cerințelor de capital de când aceasta a fost adoptată, eu mă voi limita la uh, faptul că noi am scris AEVMP și Comisiei în ceea ce privește barierele la accesul internațional și legăturile acestora cu depozitarele centrale pentru instrumente financiare și uh, folosirea de ISO, unde acest lucru este relevant, și stabilirea nivelului cel mai adecvat de uh, sancțiuni. Nu doresc să intru în detalii pentru că um, acestea au fost deja consemnate, dar uh, aș dori să atrag atenția asupra două puncte și una, pentru AVMP și un al treilea pentru ABE. În primul rând, aș dori clarificări în ceea ce privește introducerea, de nou, introducerea noii categorii de piețe de creștere în cadrul MIFID, pentru ca aceasta să funcționeze, fiecare autoritate de reglementare trebuie să recunoască piața de creștere pentru IMM-uri ca fiind o categorie și să-i aplice reguli în calitate de categorie unică. Și sigur că acest lucru se bucură de susținere unanimă din partea grupurilor politice. Trebuie un regim specific pentru piețele de creștere uh, pentru IMM-uri. Noi am stabilit clar că trebuie să existe cerințe de buy-in pentru această categorie, dar nu am specificat toate elementele întregului proces de buy-in, lăsând AEVMP să îndeplinească acest, uh, această misiune prin considerente. La considerentul 15 se spune că regulile trebuie adaptate la piețele de titluri de valoare și la piețele de creștere pentru IMM-uri, așa cum s-a specificat. Deci se spune clar uh, că acestea trebuie tratate într-un mod special. Apoi, suntem destul de dezamăgiți de faptul că se sugerează scindarea pieței de creștere pentru IMM-uri în două categorii, în două piețe, una lichidă, una non-lichidă. Eu aș sugera că rezultatul politic dorit este ca piața de creștere să fie tratată ca un tot unitar și aș dori ca acest lucru să se reflecte și la nivelul 2. În al doilea rând, aș dori să mă refer la supravegherea reglementativă a depozitarelor centrale pentru instrumente financiare transfrontaliere. Riscăm aici ca situația să ne scape de sub control în multe cazuri, mai ales în cazul uh, depozitarelor internaționale. Noi nu am avut intenția să se stabilească un prag arbitrar ca să fie incluse unele bănci și unele valute. Noi am considerat că această decizie ar fi una care să fie luată în mod cât mai rezonabil și autoritățile de reglementare să nu depășească anumite limite. Pragul de 5% pentru băncile centrale în ceea ce privește valuta poate să însemne foarte mult și poate să aibă un impact semnificativ asupra unor state individuale, dar nu asupra depozitarului internațional vizat. Deci trebuie să avem grijă cu um, supravegherea reglementativă transfrontalieră a depozitarelor centrale. Și în cele din urmă aș dori să vorbesc despre consultarea autorității bancare europene. E păcat că suntem atât de mult în urmă um, față de consultarea cu AVMP. Am înțeles ce dificultăți sunt uh, am înțeles nivelul global, dar mă tem că aici voința politică a fost să se accepte că modelele integrate în curs ar putea să coexiste cu cele care nu au autorizații bancare. Dar acest subiect era foarte delicat politic. Intenția comisiei era să facă o separare între cele două, între entitățile operaționale și entitățile juridice, iar Parlamentul a acceptat că ar putea și ar trebui să existe o cale de mijloc care să, permite să, să permită să se reflecte modelele de afaceri uh, și să se țină cont de uh, condițiile de capital și de marja de capital pentru activitățile intraday. Atunci când ne referim la uh, nivelul acesta, ce nu dorește Parlamentul este să nu apară o suprataxă suplimentară pentru activitățile intraday. Dacă aceasta se stabilește la zero, eu suspectez că voința Parlamentului ar fi uh, nerespectată. Deci să știți că eu sunt o conservatoare adevărată, dar chiar și nivelul conservator uh, uneori uh, este flexibil și trebuie să ținem cont um, de expunerea la risc a creditelor intraday. Deci, uh, trebuie să avem grijă ca acea limită să fie stabilită la mai mult de zero, dar nu vă spun eu unde să o stabiliți. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Balț, dat fiindcă este târziu, aș vrea să nu intru prea mult în detalii, aș vrea să mă refer la textul directivei. Acolo s-a stabilit um, că titlurile de valoare trebuie să respecte obligațiile de buy-in și acum ESMA are intenția de a planifica obligații mai extinse pentru titlurile de valoare. Este Uh, o responsabilitate pe care actorii de piață ar trebui să-și o asume și eu mă întreb care este fundalul uh, pe care uh, a făcut AVM pe această propunere, pentru că mie mi se pare nu foarte bună. Pe, uh, sunt chestiuni care nu sunt tratate pe nivelul de settlement și cred că e foarte important profilul de risc uh, în aceste cazuri, pe care noi vrem să-l menținem cât mai scăzut. Aici aș dori să mai uh, remarc că prevederile de timp la disciplina de settlement și uh, titlurile de valoare tranzacționate intraday sunt în conflict și cred că și aici ar trebui să se găsească un echilibru. Ce trebuie noi să obținem este ca uh, settlementurile pe titlurile de valoare în a doua zi să poată să funcționeze. Pentru că cred că e nevoie de disciplină. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e bine că discutăm. E clar însă că am depășit timpul, dar am și început cu 20 de minute întârziere și cei care sosesc acum în sală și n-au urmărit discuția până acum, cred că nici nu știu despre ce am vorbit, mai ales dacă n-au fost aici în mandatul anterior. Înainte de toate, foarte pe scurt, vreau să mulțumesc lui Kay și celorlalți raportori din umbră pentru colaborarea foarte bună și de asemenea vreau să mulțumesc AVMP, ABE și Comisiei. Sunt de acord cu ce s-a spus în ceea ce privește uh, intenția măsurilor de nivel 1. Aș dori să ne asigurăm că aceasta este păstrată și în standardele tehnice. Înainte de toate, foarte rapid în ceea ce privește disciplina settlementurilor, este uh, clar că acestea merg mână în mână cu creșterea economică, dar, după cum au spus-o și alții, pe mine mă uh, îngrijorează abordarea Uh, AEVMP față de uh, aceste operațiuni, este foarte important să se țină cont și de costul de credit al unui titlu de valoare. Mi se pare destul de încurcată prevederea aceasta. Mă întreb dacă n-ar fi mai ușor să folosim același măsuri de lichidități, uh, indiferent de perioada, de durata perioadei de tranzacționare. Să avem poate această abordare. Cred că ar fi mai bine. În ceea ce privește perioada de buy-in în sine, sunt de acord cu Comisia. E foarte important să facem bine ce facem aici și e foarte important uh, să definim clienții depozitarelor centrale pentru instrumente financiare. Poate că nu clienții vor fi responsabili de eșec până la urmă, dar sunt și ei actori ai eșecurilor respective și uh, e foarte important să implementăm măsurile corecte, chiar dacă vor fi costisitoare. În cele din urmă, stabilitatea, sunt de acord cu ce au spus mulți în legătură cu impactul potențial sistemic al, um, uh, instrument, al uh, depozitarilor internaționale, trebuie să fim foarte atenți. Am discutat puțin uh, și despre consultare și potențialele controverse care derivă de aici, dar înțeleg că s-a desfășurat un... Uh, exercițiu de uh, analiză al uh, depozitarelor internaționale centrale și m-ar interesa ce valute sunt considerate relevante aici în ceea ce privește numirea autorităților de supraveghere și EMIR sunt de acord cu preocupările pe care le-a menționat Kay. Și anume, riscul sistemic trebuie măsurat, am mai spus-o și înainte la, negoci la negocieri, trebuie măsurat în funcție de valută în sine și nu în uh, legătură cu depozitarul central de instrumente financiare. O Oricum, mulțumesc tuturor! Mulțumesc, Anelis! Avem o problemă Ni s-a spus că raportorul de la următorul punct trebuie să prindă un avion. Deci, am înțeles eu bine, mai aveți 5 minute. Deci, vă rog să mă scuzați, vă sugerez o soluție mai neobișnuită, să-l lăsăm să-și prezinte punctul și după aceea revenim la concluziile noastre. Trei minute, trei minute îi dăm cuvântul domnului Mavrides și după aceea revenim la răspunsuri. Mulțumesc, am un zbor la 11.45, deci chiar nu mai am mult timp. Mă scuzați, trebuie să uh, prind un avion către Cipru din cauza unui angajament neașteptat și deci nu voi putea fi prezent la discuția actuală. Dar um, îmi vor fi transmise fără îndoială toate informațiile mai târziu. În legătură cu raportul pe care îl discutăm astăzi, în conformitate cu Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, Comisia Europeană trebuie să prezinte din 3 în 3 ani un raport de coeziune referitor la progresele făcute pentru uh, atingerea coeziunii sociale, economice și teritoriale. A fost uh, amânată publicarea celui de-al șaselea raport de coeziune pentru că a fost adoptat un nou cadru legislativ uh, pentru perioada 2014-2020 structura anterioară a fost modificată și se reflectă acum strategia Europa 2020. Raportul Comisiei analizează situația coeziunii în Uniune și subliniază provocările cu care se confruntă autoritățile locale, regionale și naționale în uh, urma crizei uh, financiare și economice. Și în raportul redactat, în, în avizul redactat în numele Comisiei Econ, am subliniat faptul că uh, disparitățile socioeconomice regionale s-au mărit. Situația mai multor state membre s-a înrăutățit, mai ales uh, situația celor din sudul Europei. Politica de coeziune joacă un rol important în atenuarea efectelor crizei financiare, economice și sociale, precum și are, are și efecte pozitive în toate regiunile. S-a văzut reducerea decalajului dintre investițiile publice și cele private, în special în statele membre cele mai puternic afectate de criză. Mai mult, investițiile de coeziune oferă stabilitate regiunilor, asigurând uh, fluxul de finanțare acolo unde s-au redus sau chiar s-au blocat investițiile naționale. Câteva puncte foarte importante care trebuie incluse în avizul meu sunt următoarele. Orientarea de investiții a politicii de coeziune și, de asemenea, interdependența politicii de coeziune cu alte uh, planuri de investiții ale Uniunii, cum ar fi Fondul European pentru Investiții Strategice. Este necesar ca Comisia să creeze un cadru coerent de investiții în Uniune. Comisia a propus finanțarea noului Fond European pentru Investiții Strategice, prin neutralitatea fiscală a contribuțiilor naționale la acest fond în raport cu pactul de stabilitate și creștere. Clauza privind investițiile, cum este anumită, menționată în comunicarea Comisiei referitoare la flexibilitatea în cadrul pactului de stabilitate și creștere, trebuie să fie extinsă în mod simetric și la componenta corectivă a pactului de stabilitate și creștere. Și în acest cadru, posibilitatea excluderii cofinanțării naționale a fondurilor structurale și de investiții din calculul deficitului prevăzut de Pactul de Stabilitate și Creștere trebuie examinată. Salutăm alinierea mai bună a politicii de coeziune la strategia economică globală și la cadrul de guvernanță al Uniunii Europene. Dar ne opunem creării unei legături strânse între obiectivele financiare și fiscale și politica de coeziune. Invităm uh, Comisia să se asigure că fondurile ESI nu sunt compromise de politici macroeconomice. Implicarea de plină a partenerilor sociali la nivel regional și local trebuie garantată. Și în cele din urmă, partenerii sociali și organizațiile de societate civilă joacă uh, un rol foarte important la nivel local și regional. Și iată și ultima mea remarcă. Politica de coeziune va fi principala componentă de investiție a Uniunii Europene. Dat fiind că strategia Europa 2020 abia a început și că deja nu și-a atins obiectivele în mai multe state membre, mi se pare esențial ca Comisia să dezvolte și să pună în aplicare o politică mai eficientă care să depășească constrângerile provocate de măsurile de austeritate post-criza economică. Succesul trebuie măsurat prin obiective mai orientate spre performanță. Voi depune și câteva amendamente suplimentare Vă mulțumesc pentru atenție și uh, aștept, uh, sunt convins că veți avea o discuție foarte fructuoasă acum. Mulțumesc și uh, îmi pare rău că trebuie să plec. Mulțumim, sperăm să prindeți avionul, îmi cer scuze de la EVMP, ABE și de la Comisie și vă dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid vreau să vorbesc despre două, trei subiecte menționate. Noi cunoaștem preocupările exprimate de deputați în ceea ce privește aplicarea regimului la piețele de creștere pentru IMM-uri și recunoaștem această preocupare. Într-adevăr, acum uh, suntem în proces de revizuire a tratamentului acestor piețe de creștere pentru IMM-uri, după cum uh, v-a spus poate și colegul, și vom ține la curent membrii Comisiei Econ. După cum știți, noi ținem cont de faptul că până la 50% din întreprinderile de pe piețele de creștere pentru IMM-uri pot să nu fie IMM-uri. Trebuie să avem grijă cum redactăm în așa fel încât regimul final să nu aibă portițe. În ceea ce privește pragul uh, pentru băncile centrale ca să fie considerate uh, actori importanți în influențarea valutelor. După cum a spus și doamna Dodds, e foarte interesant cât de diversă este ponderea valutelor în cadrul depozitarelor centrale. Noi lucrăm în contact foarte strâns cu băncile centrale. Ne-ați întrebat și dumneavoastră și ați spus că ar trebui să fim într-o cooperare strânsă. Uh, cu băncile centrale. Să știți că noi împreună cu ele redactăm standardele, avem un comitet format uh, uh, din membrii ai băncilor centrale și uh, reprezentanții noștri în proporție egală. Suntem convinși oricum că va trebui revizuit pragul. Momentan noi considerăm că cea mai sigură opțiune este să uh, scădem pragul ca să ne asigurăm că uh, entitățile relevante sunt reprezentate. Aceasta ar fi prima propunere, dar nu e clar încă care va fi textul exact până la urmă. Apoi, propunerea de a utiliza costurile de împrumut uh, în corelare cu buy-in este o idee bună, merită analizată, dar și Comisia și majoritatea deputaților care au intervenit au menționat un lucru și anume regimul de buy-in. Este elementul cel mai important în ceea ce privește EVMP și, de asemenea, definirea sferei de aplicare pentru regimul de buy-in va fi esențială ca să vedem care va fi eficiența unui astfel de regim și, de asemenea, pentru a stabili costurile pentru participanții la piață. Aceasta este principala noastră prioritate împreună cu revizuirea sancțiunilor pentru piețele de creștere pentru IMM-uri și va trebui să lucrăm intens până pe 18 iunie. Mulțumesc! ABE, mulțumesc, mulțumesc pentru că îmi permiteți să răspund la întrebări. Cred că a fost un aspect fundamental Uh, adus în discuție în ceea ce privește consultarea ABE și standardele tehnice. E vorba de ceva ce a spus doamna Swinburne. E vorba de suprataxa pe care o am menționat-o ca fiind uh, cea mai spinoasă politic și cea mai dificilă parte a mandatului. Ce v-aș răspunde eu este că cunoaștem foarte bine acest subiect și dificultățile sale și tocmai de aceea am uh, Uh, amânat procesul de consultare tocmai pentru că acest subiect e atât de delicat și ce am propus noi în consultare ține exact de ideea unei suprataxe mai mare de zero. Noi considerăm că e o abordare foarte conservatoare ce am propus. Vom vedea unde vom ajunge până la urmă, dar intenția este să fie mai mare de zero. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Și acum comisia. Uh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, am să fiu extrem de succint în legătură cu fondul, ce a spus doamna Swinburne și ce a spus și doamna Dodds în legătură cu pragul. Este vorba de o abordare europeană a reglementărilor transfrontaliere și necesitatea de uh, autorizarea cooperării dacă un CSD oferă servicii transfrontaliere. Avem o problemă de formulare la nivelul 1 pentru că autoritățile de reglementare sunt implicate în autorizare și ele trebuie să vină din statele care emit valutele cele mai relevante. Problema este care sunt valutele cele mai relevante. Înțelegem că agențiile au lucrat la un prag, problema este însă calibrarea. Un prag de 10% ar implica doar băncile centrale din zona euro, unul de 5% ar implica băncile centrale din zona euro plus UK. Uh, Înțelegem că un prag de 1% nu ar implica încă state ca Polonia, Suedia sau Danemarca. Deci poate că ar fi bine să avem în vedere o altă soluție. Poate că nu pragul e cea mai bună cale de progres și așteptăm cu nerăbdare propunerile EVMP. Și în ultimul rând, salutăm această abordare de colaborare strânsă cu Parlamentul și cu agențiile. Astfel vom reuși să evităm efecte nedorite și uh, soluții nepotrivite. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult tuturor! Mulțumesc tuturor participanților la discuție, reprezentanților agenției și reprezentanților comisiei. Am avut o dezbatere foarte intensă și foarte bogată și probabil că vom reveni să mai discutăm directiva cerințelor de capital și depozitarele centrale, poate în mai, după ce se adoptă dar echipa de negociere în orice caz va continua să țină legătura cu dumneavoastră și până la următoarea noastră reuniune. În orice caz, cred că sunt foarte importante aceste discuții publice ca să subliniem relevanța sistemică a acestor uh, organisme și caracterul delicat al multor chestiuni de reglementare. Este deci foarte importantă această dezbatere între echipa de negociere tehnică și funcționari europeni. Trebuie să încercăm uh, să facem cât mai ușor de înțeles uh, care este miza. Și sunt de acord cu Comisia. Ați ascultat preocupările noastre, dar și noi uh, v-am ascultat și și noi credem că e important să avem o infrastructură cât mai sigură și mai stabilă. Unii colegi nu au putut să ia cuvântul, probabil că altfel ați fi auzit o varietate mai largă de opinii, dar vom mai avea ocazia să mai revenim la acest dosar și așteptăm cu nerăbdare contribuția dumneavoastră ca să ajungem la o punere în aplicare cât mai bună. Mulțumesc mult! Și acum putem trece la punctul uh, pe care l-am început deja. Am avut introducerea lui Costas Mavrides. E vorba de avizul referitor la investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune. Iar acum dau cuvântul pentru o intervenție foarte succintă celor doi raportori din umbră care sunt prezenți, doamna Maletici și domnul Ozog. Vreau să vă rog să respectați timpul de două minute fiecare. Vă rog. Ok, thank you very much. I'm sorry. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare că domnul Mavridis nu mai e în sală pentru că părerile noastre sunt divergente referitor la rolul politic de coeziune și legătura pe care are acesta cu guvernanța economică, pentru că aceasta a evoluat de-a lungul timpului dinspre investiții către dezvoltare și, de asemenea, guvernanța economică reușită este esențială dacă vrem ca această politică să dea roade și consider că acest lucru trebuie să fie subliniat în mod adecvat în raport. Această legătură între o bună guvernanță economică și uh, absorția și eficiența politicii de coeziune reprezintă o legătură foarte importantă între ceea ce facem noi, cei din Comisia Econ și Comisia Regii. ne propunem uh, să consolidăm această guvernanță economică și am dorit ca acest lucru să fie subliniat în acest raport privind coeziunea. Pentru că această politică de coeziune ar trebui să sprijine reformele structurale, precum și consolidarea fiscală, alături de investiții. We cannot talk only about investment. Use of uh, European Structural and Investment Funds should be Utilizarea acestor politici de coeziune ar trebui să fie sporită pentru a sprijini aplicarea recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte și suntem de acord cu raportorul că prin crearea de cadre de investiții coerente se realizează lucruri importante. Însă ar trebui să insistăm faptul că acest lucru trebuie să se facă numai prin introducerea unei consolidări fiscale inteligente și a unor reforme structurale. Și acesta este motivul pentru care Considerăm că această clauză de investiții n-ar trebui să fie exclusă de la calculul deficitului, ceea ce este exact pe dos decât scrie în avizul domnului raportor, pentru că abaterea temporară de la obiectivul pe termen mediu de reducere a datoriei totale, precum și prelungirea perioadei de adaptare fiscală, se pot lua în calcul dacă uh, fondurile sunt folosite pentru măsuri de consolidare fiscală și reforme structurale. În ce privește legătura între obiectivele financiare și fiscale, pe de-o parte și politica de coeziune, pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul regulamentul comun în materie de coeziune, precum și condițiile macroeconomice prevăzute și care sunt parte din regulament și nu considerăm că putem relansa discuția. Trebuie să vedem cum putem încuraja această dezbatere politică și o serie de măsuri concrete la nivel de state membre referitor la uh, măsurile eficiente și transpunerea eficientă în practică a EFSI, cred că pentru a atinge obiectivele macroeconomice. Deci, cred că aceasta este direcția în care trebuie să mergem. Acestea fiind zise, vom depune amendamentele și, în același timp, uh, Vom încerca să identificăm o abordare cât mai bună și să încercăm să motivăm, să spunem, o mai bună aplicare și o zare mai bună pentru politica de coeziune și legături mai bune cu guvernanța economică. Thank you, Mr. Ozok. Ozog. Chciałbym podkreślić, jak bardzo ważne jest efektywne efektywne din punctul de vedere al uh, grupului conservatorilor și reformiștilor, aș vrea să vă spun cât de important este pentru noi să putem folosi în mod eficient fondurile structurale, pentru că nu prea avem timp. Dați-mi voie să vă atrag atenția asupra unor aspecte. În primul rând, capacitatea administrativă E o discuție foarte importantă în statele noastre membre, însă lipsa de capacitate administrativă și coordonarea defectuoasă înseamnă că fondurile europene nu pot fi folosite și senate. Și acest lucru înseamnă că nu trebuie să subliniem această coordonare strategică și, practic, trebuie să avem mare grijă la aplicarea politicii de coeziune, pentru că dacă reorientăm banii dinspre fondurile structurale către alte fonduri de investiții, acest lucru nu este favorabil dezvoltării regiunilor noastre și, sincer, nu cred că programele noastre de austeritate sunt cele care duc la uh, probleme, la necazuri în acele țări în care nu s-au derus niciun fel de măsuri de austeritate. Situația nu s-a îmbunătățit semnificativ. De aceea cred că ar trebui să ne concentrăm pe reforme adecvate și să luăm măsuri de stimulare a competitivității care să ducă la o modificare reală. Și nu sunt pe deplin convins că politica de coeziune ar trebui să reprezinte principalul instrument de atenuare a rezultatelor crizei, a efectelor crizei, de fapt. Politica de coeziune este un instrument de nivelare, de echilibrare a nivelului nostru de uh, dezvoltare economică și, din păcate, nu întotdeauna acest lucru a reieșit ca atare în urma crizei. În sfârșit, în proiectul de aviz n-am văzut nicio trimitere la IMM-uri în contextul investițiilor în creștere și noi locuri de muncă. Cred că îmbunătățirea pozițiilor IMM-urilor ar trebui să fie prioritară pentru noi și de aceea mă voi concentra pe amendamente și sper că varianta finală va include o serie de, de, de amendamente care să fie cu grupul politice. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Ortasun. Urtasun. Estamos de acuerdo con la, la opinión că... Mulțumesc. Foarte pe scurt vreau doar să vă spun că suntem de acord cu acest aviz care a fost prezentat de către domnul raportor. Și, și am venit cu o serie de precizări astfel încât să putem avea o formulă ceva mai de, neutră referitor la planul Juncker. Mai departe, o să venim cu amendamente referitor la această chestiune va, se va regăsi în ceea ce privește modul de calculare a deficitului și în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere. Prin EFSI încercăm să evităm acest efect dăunător pe care pot prezenta și alte fonduri, însă la modul general există această impresie că abordarea raportului de este un adecvat. Mulțumesc foarte mult, termenul pentru depunerea amendamentelor este mâine, 25 martie la ora 12, dar dar, având în vedere că avem un calendar foarte aglomerat pentru aprobarea uh, acestui proiect de aviz, termenul foarte scurt și uh, termenul de depunere de amendamente uh, membrii ECON au fost din acest motiv aprobați din 19 martie că procedura este deschisă în mod excepțional tocmai pentru a permite depunerea de amendamente începând cu acel moment. De aceea, repet, termenul curge, el se încheie mâine, vă mulțumim și acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi și anume discuția referitoare la dezbaterea amendamentelor în raportul doamnei Pervan Șperez, referitor la revizuirea cadrului de guvernanță economică, să facem un inventar și să vedem care sunt dificultățile. Am primit 820 de amendamente și voi da de îndată cuvântul doamnei raportor. Te rog, Pervanș. Mulțumesc, domnule președinte, așa cum a spus și dumneavoastră, 820 de amendamente au fost depuse la acest raport. și sunt cam 300 dintre acestea care sunt adăugiri, restul sunt amendamente pe conținut, pe fond. Negociem în acest moment uh, o serie de propuneri de compromis, ca urmare a 44 de propuneri pe care le-am făcut eu, însă vreau să atrag atenția asupra ceea ce eu consider a fi o discuție pe viitor în legătură cu mai multe subiecte, pentru că, de fapt, după ce am citit amendamentele, ne-am dat seama că există diferențe de abordare, inclusiv în ceea ce privește reacțiile la compromis. E vorba de uh, o anumită convergență pe care trebuie încă să o găsim. Și v-aș mai spune că titlul uh, raportului ca atare se referă la guvernanța economică, uh, care este situația și uh, ce anume putem face și aș putea, în acest caz, să mă refer la conținutul concluziilor Consiliului European, prin care președintele Comisiei Europene este invitat să îi mobilizeze pe cei patru președinți spre a reflecta la viitorul Uniunii Economice și Monetare, pornind de la problema guvernanței economice. Cu alte cuvinte, am intrat în plin subiect în legătură cu dificultățile pe care trebuie să le depășim. Prima întrebare se referă la diagnosticarea situației, o problemă care deja uh, Uh, s-a regăsit în mai multe uh, dezbateri ale noastre de la începutul uh, noului mandat, noi legislaturi. Situația economică actuală este cea care a făcut inclusiv ca Banca Centrală Europeană să ia niște măsuri mai radicale, iar președintele BCE spunea același lucru ieri și dumnealui, odată cu lansarea lui quantitative easing, relaxarea cantitativă, tocmai pentru a arăta că o, acel angajament al BCE-ului infla, pentru o inflație de până la 2% a fost menținut. De asemenea, și președintele Comisiei, la rândul său, a venit cu un plan de investiții, tocmai în tentativa sa de a compensa absența evidentă de investiții în mai toate țările din UE. Dar întrebarea este dacă această situație, fără să mai vorbim despre rata șomajului pe care o vedem cam în toate statele membre, Uh, accentul fiind pus în mod deosebit pe șomajul rândul tinerilor, v-aș întreba dacă această situație este rezultatul neaplicării regulilor sau a unei aplicări defectuoase a acestora sau dacă acest lucru vine din absența unor reguli și în același timp din faptul că nu există o abordare în materie de guvernanță economică. Nu există niciun fel de acord între grupurile politice, lucru care firește că nu poate decât să condiționeze restul propunerilor. Acum, referitor la comunicarea Comisiei, în ceea ce privește flexibilitatea pe care o prevede pactul fiscal, această diferență de abordare este, se regăsește și ea, însă vorbim de o disporită în tentativa de a încerca să aliniem măsurile preventive cu cele rectificative din pact. Pur și simplu vreau să insist un pic aici și sigur nu e treaba mea să ușurez sarcina tuturor țărilor care trebuie să facă rectificări, dar, dar există semne de întrebare referitor la modul în care, în mod colectiv, vom reuși să restabilizăm situația și cred că această evoluție ciclică uh, ne atrage atenția asupra unor măsuri care fac această parte um, rectificativă mai dificilă, mai ales în țările care trebuie să facă rectificări. Ar mai fi un alt subiect care mă îngrijorează în mod deosebit și care ar putea fi ceva mai concret în ceea ce privește prevederile textului propriu-zis și care se referă la considerentul B și se referă de asemenea la alineatul 16 și acolo se pune o problemă care revine, de fapt, o problemă care revine cam de când s-a înființat zona euro. Și anume, suntem în stare, dincolo de aplicarea regulilor, să mobilizăm o formă de inteligență colectivă care să ne permită să avem o definiție foarte clară a ceea ce ar trebui să fie folosirea marjelor de manevră, da sau nu, mai ales la începutul exercițiilor bugetare, ciclurilor bugetare. Aș vrea totuși să semnalez un lucru și anume uh, una dintre afirmațiile făcute de către președintele BCE ieri, mai ales când um, răspundea la întrebarea pe care am pus-o după un discurs pe care l-a ținut dumnealui în urmă cu puțină vreme și discurs în care dumnealui ne comunica experiența dumnealui referitor la funcționarea pilonului monetar al Uniunii Economice și Monetare și unde reitera foarte răspicat că pilonul monetar de fapt funcționa inițial pe baza unor reguli foarte clare prevăzute înainte însă să se înființeze Institutul Monetar European, precum și Banca Centrală. Și până la urmă, politica monetară, de fapt, nu devenise această politică forte până nu s-a uh, sprijinit ea însăși pe niște instituții foarte puternice și mai puțin pe observații uneori făcute ori, ă, pe respectarea respectarea ă, așa orbește a regulilor. Cred că dacă vorbim de încredere, e un eufemism, să fiu sincer. Nici nu cred că e cazul să mă mai refer la situațiile extreme pentru că această lipsă de încredere a dus la problemele de funcționare ale uh, zonei euro. Regulile sale sunt extrem de importante și trebuie prevăzute, dar pe undeva, încă o dată, să te înverșunezi numai către aplicarea strictă um, în litera și mai puțin în spiritul legilor, nu mi se pare că ne va ajuta să găsim o soluție la situația actuală. De aceea i-aș ruga pe toți să facă niște eforturi și am înțeles din discuțiile bilaterale că această abordare globală ne-ar permite să înțelegem mai bine și funcționarea zonei euro și, de asemenea, uh, parcursul, să spunem, pe care ar trebui să-l prevedem o, repet, un parcurs care să fie convenit, nu neapărat să intervenim post factum, ci să facem acest lucru în uh, amont, așa cum fac Statele Unite atunci când își dezbat politicile fiscale cu un an înainte, așa cum fac toate statele membre suverane în momentul în care au loc dezbaterile bugetare, uh, să putem și noi să facem acest lucru la nivelul zonei euro. Mai departe, am avut uh, o serie de nemulțumiri în legătură cu funcționarea procedurilor privind dezechilibrele macroeconomice, pentru că unii erau de părere că și din acest punct de vedere uh, s-a considerat că aceasta trebuie să fie consolidată în acele situații în care se ajunge în situația în care Comisia folosește procedura pentru a impune reforme structurale țărilor, țărilor deficitare, deficitare, ținând cont, mai puțin uh, o țară în acest caz, ne ținând cont de situația țărilor excedentare. Și și din acest punct de vedere, mi se pare că e cale lungă de bătut până să se ajungă la o poziție utilă, așa cum o văd eu în um, grupul nostru. În fine, un al patrulea subiect, unde în continuare mi se pare că mai e loc de dezbatere, se referă la reformele structurale, pentru că dacă, să zicem, anumite state membre au considerat că sunt protejate de euro înainte de a trece reforme structurale cu ani de zile înainte, ceea ce putem spune este că a venit criza și iată că toate statele membre au fost obligate să facă reforme structurale. Nu mai știu să existe vreun stat membru care astăzi să nu recunoască necesitatea de a efectua reforme structurale. Problema este să stabilim uh, ce reforme structurale se fac, în ce ritm și cu ce legitimitate democratică. Și cred, din acest punct de vedere, că dacă rămânem cu impresia că um, rețeta folosită de Troică în Grecia este una de succes, mă tem că am ajuns într-o fundătură pe care ar trebui să încercăm să o depășim. Și, sincer, mă mir să văd anumite amendamente și anumite propuneri de compromis care și aici nu fac altceva decât să repete o abordare care pasămite are pretenția că este una extinsă cu capacități sporite din partea statelor membre de a ă, pune în practică o serie de reforme structurale în condițiile în care nu își propune strict să reducă deficitul bugetar și ă, în condițiile în care vizează, să spunem, o abordare în materie de politică economică un pic mai ă, deșteaptă, tocmai pentru a permite fiecărui stat membru să aibă o contribuție la atingerea obiectivelor UE, obiectivelor generale, de pildă pentru a face o tranziție ecologică, pentru a sprijini investiții pe termen lung, pentru a face față dificultăților de ordin demo demografice. Și ultimele două puncte la care m-aș referi se referă la ultima parte a raportului care se referă la um, dificultățile viitoare, așa cum le văd coordonatorii în însuși titlul acestui raport. Și uh, aici nu o să trec în revistă chiar toate discuțiile și toate dezacordurile, um, însă s-au identificat vreo patru subiecte în legătură cu care discuția nu s-a încheiat încă. În primul rând, este vorba despre o propunere care a apărut ca urmare a evizului uh, făcut de către Comisia ASCO, pe care eu n-am sprijinit-o și n-am sprijinit-o nici grupul din care fac eu parte și conform care articolul 126 din tratat prin care nu se permite acestui articol să um, fie folosit folosit uh, ca și cale de atac în fața Curții de Justiție, deci să poată fi modificat în cazul în care, să zicem, nu se respectă anumite prevederi și să fie folosit pe post de cale de atac la Curtea de Justiție. Uh, printre argumentele care au fost menționate în sprijinul astfel de abordări există și ideea conform cărea țările care sunt um, victimele uh, măsurilor exagerate ale de troică pot foarte bine să ceară să li se facă dreptate de către Curtea de Justiție. Acum, sincer să fiu, din poziția legiuitorului nu mă pot declara mulțumită de astfel de situație, pentru că dacă ar fi să rezum ceea ce presupune o astfel de abordare, ar însemna să refuzăm o coordonare economică, ar însemna să nu mai modificăm regulile tocmai pentru a permite o mai bună delimitare a comisiei, pentru ca să nu mai dea pe afară biata comisie uh, de prevederi uh, în ceea ce privește domeniul social, de pildă, sau altele, și în egală măsură uh, să Um, ne trezim că, de fapt, ce dăm puterea unui guvern de judecători și asta în situația cea mai gravă. Cred că trebuie să ne amintim toate motivele pentru care autorii tratului de la Maastricht, de fapt, au prevăzut această măsură, măsură care nu a fost ulterior modificată. Și, sincer, da, uh, nu pot decât să mă declar încântată de această propunere. Curtea de Justiție poate foarte bine să condamne Troica, dar vă spun foarte sincer că văd aici o serie de prevederi unde, indiferent de orientările politice și economice pe care poate ni le dorim din partea unui stat membru, practic uh, există riscul unei sancțiuni din partea Curții de Justiție și, sincer, cred că ar însemna uh, să facem drumul degeaba cumva. Oricum am mai spus și voi mai spune, mai spun acest lucru, Problema regulilor noastre în sistemul nostru juridic este una foarte importantă, însă, în egală măsura și experiența actuală a zonei euro ne arată că ceea ce ne așteaptă, de fapt, ceea ce trebuie să facem este să depășim această idee conform căreia numai respectarea regulilor ne permite să asigurăm o respectare a zonei euro în mod mulțumitor pentru toată lumea. Asta odată, o a doua problemă ar fi cea de a anticipa, de a prevedea, de a solicita o prevedere care să ne permită să facem față intrării în capacitatea de plată a unui stat membru. Cred că e vorba despre uh, un adevăr, o chestie de mult repetată încât nu să se împlinească și nici nu vreau să mă pronunț în legătură cu astfel de abordare. O a treia problemă ține de dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare și aș dori în acest sens să reamintesc uh, afirmațiile făcute în mod constant de către Jean-Claude Juncker. Sigur, n-am uh, votat toată lumea pentru Jean-Claude Juncker, cred că l-am sprijinit diferit. Cred însă că modul în care vine el cu această etapă viitoare a um, Uniunii Economice și Monetare ar trebui să fie uh, luată în calcul sau să nu ne facem că nu auzim, pentru că în momentul în care vorbim de viitorul Uniunii Economice și Monetare, revin în discursul domnului Juncker două chestiuni. Ă, nevoia de fără capacității bugetare a ă, zonei euro și dimensiunea socială. Aș vrea de aceea să ajungem la niște propuneri de compromis pe aceste două subiecte care să service la înălțimea celora care cred cu tărie că trebuie extinsă și aprofundată în Economică și Monetară. Și aș mai adăuga în încheiere, um, așa, um, un memento referitor la capacitatea bugetară, unde mai mulți raportori uh, fictivi și de nu numai ei și-au exprimat dorința ca temelia discuției să fie toate realizările din trecut. E foarte bine așa, pentru că am impresia că prin raportul Tyson, prin uh, foaia de parcurs, raportul celor patru președinți, cred că am ajuns la o serie de elemente foarte utile pentru continuarea dezbaterii noastre și am în față și pot să vi-l dau și dumneavoastră o trecere în revistă a celor trei documente pe care le-am menționat, unde este vorba despre capacitatea bugetară. Aceste trei documente vorbesc de nevoia capacității bugetare și în același timp anticipează o astfel de nevoie pentru buna funcționare a unei uniuni economice și monetare. De aceea, Uh, aș ruga să-mi spuneți dacă se pot face efortul acestei și dacă putem ajunge la un compromis care uh, să nu fie totuși sub standardele acestui Parlament European până la urmă. Mulțumesc. Thank you, Pervanș. Mulțumesc foarte mult, Pervanș. Vom începe cu domnul, domnul de Langen din partea PPM. Da, mulțumesc foarte mult uh, raportorului principal pentru această prezentare a chestiunilor care ne așteaptă încă la acest dosar. În primul rând, chestiunea analizei cadrului actual și a chestiunilor pe care le-am menționat deja de mai multe ori, deci nu este o surpriză pentru nimeni. Cred că ar trebui să fim mult mai atenți uh, și să avem uh, mai mult loc la amendamentele de compromis pentru această chestiune. Pentru acest cadru, pentru care ne-am luptat atât de mult la ultimul mandat, și care a fost implementată atât de prost în statele membre, trebuie să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru. Nu putem pur și simplu să ignorăm ce se întâmplă. Și vreau să fiu foarte clară. Pentru PPE este un uh, raport uh, care nu poate fi util dacă nu uh, ținem cont de rezultatele acestui uh, pachet de două măsuri sau de șase măsuri. Și trebuie să vedem ce s-a întâmplat la cadrul anterior și, bineînțeles, să ne uităm și la viitor. Suntem de acord să vedem ce se va întâmpla pe viitor, însă cele două au legătură una cu alta. Și pentru că l-am citat pe președintele Draghi, și asta văd că devine o tradiție aici. După ce vine Draghi la noi, toată lumea uh, găsește ceva din uh, prezentarea domnului Draghi care i-a plăcut și cu toții ne luptăm, practic ne bombardăm între noi cu citate din Draghi, ca să spun așa. Deci, ținând cont de acest context, legătura dintre cadrul actual, dacă funcționează sau dacă nu funcționează și atunci de ce nu, și viitorul guvernanței economice este foarte clară. Domnul Draghi spunea că dacă dorim să facem pași înainte pentru a înființa acest cadru de guvernanță economică, avem nevoie de încredere și să nu implementăm reguli care nu construiesc o astfel de încredere. Deci dacă vrem să-l cităm pe Draghi, atunci trebuie să ținem cont de acest comentariu. Există o legătură clară cu ce s-a întâmplat în trecut, cu cadrul actual și ce putem face pe viitor. Și În acest context, cred că n-ar trebui să încercăm să ascundem uh, ce se întâmplă. Este vorba aici și de capacitatea fiscală a zonei euro pentru PPE. Ceea ce nu ne dorim noi este uh, o uniune a transferurilor, așa cum spunea Draghi, nu putem crea o astfel de uniune în care să existe debitori permanenți și creditori permanenți. Nu este dorința noastră și nici nu este realist și mie tare mi-e teamă că dacă mergem pe acest drum, până la urmă vom uh, atinge uh, fundația practic Uniunii Economice și Monetare. Deci nu putem ajunge la o astfel de situație în care să avem debitori și creditori permanenți pentru unele state membre. O altă chestiune este accentul pus asupra uh, deflației sau inflației scăzute. Așa cum spunea BCE-ul, în 2017 ne așteptăm să ajungem la o rată a inflației acceptabilă, trecând pe la 1,7-1,8%. Față de flexibilitate, noi, grupul PPE, suntem mulțumiți cu clarificarea pe care o oferă Comisia Europeană Bineînțeles, există două brațe, unul corector și altul um, de prevenire, ceea ce este foarte bine, are un sens și de aceea este logic ca dacă vorbim despre flexibilitate, despre investiții, să facem o diferențiere între cele două categorii de țări. Dezbaterea în legătură cu circumstanțele excepționale și de cât timp avem nevoie pentru a face o listă cu toate aceste circumstanțe uh, speciale. Eu cred că uh, nu are rost să facem o listă cu toate acele lucruri care nu vor avea loc și până la urmă ca aceste circunstanțe excepționale să nici nu se afle pe listă. Deci trebuie să fim foarte atenți să vedem cine hotărăște dacă este vorba de o circunstanță excepțională sau nu, pentru că e vorba din punctul nostru de vedere, de o analiză independentă care trebuie făcută, dar dacă dorim o listă exhaustivă sau nu, atunci trebuie să ne punem întrebarea dacă merită să pierdem timpul pentru a face o listă cu lucruri care nu se vor întâmpla niciodată pe viitor. Problema fiscalității. Da, trebuie să vorbim despre fiscalitate și de aceea Uh, suntem foarte mulțumiți și cu ceea ce va realiza Comisia Specială pe această temă. Dacă fiscalitatea este un al patrulea pilon sau o uniune fiscală ar putea fi un al patrulea pilon al Uniunii Economice și Monetare, eu cred că nu este realist dacă vedem care sunt competențele noastre și ce spune tratatul, dacă uh, vedem că fără o schimbare a tratatului nu putem avea o competență puternică la nivelul UE în domeniul fiscalității dar uh, în legătură cu posibilitatea de a vedea fiscalitatea ca un al patrulea pilon, mm, am îndoiel, dar cred că se poate dezbate în domeniul acestui raport. În ceea ce privește instrumentul de stabilitate monetară, cred că este un instrument foarte util și n-ar trebui să așteptăm prea mult pentru a implementa anumite măsuri, să nu ne pare rău după aceea că nu le-am implementat mai devreme, deci suntem dispuși să dezbatem detaliile acestei propuneri, dar oricum instrumentul considerăm că este util și o ultimă remarcă. Legitimitatea democratică și responsabilitatea, aici trebuie să ajungem la un echilibru în cadrul raportului și în amendamentele de compromis. Într-adevăr, trebuie să întărim responsabilitatea parlamentelor naționale, e foarte mare nevoie de aceasta. Pe de altă parte, dorim să îmbunătățim implicarea Parlamentului European în ceea ce privește liniile directoare de politici și uh, văd aici că se dă din cap din partea raportorilor din umbră, deci trebuie să implicăm mai mult Parlamentul European, însă, și aici trebuie să ajungem la un echilibru, să asigurăm în același timp și o analiză independentă. În acest sens, unele grupuri, printre care și al meu, au uh, propus uh, să se înființeze un post de uh, analist economic uh, principal. Uh, și dacă dorim ca această uniune economică și monetară să fie puternică, atunci principala problemă cu care ne confruntăm este tocmai să implementăm instrumentele de care dispunem și aceasta într-un mod uh, cinstit față de toate statele membre. Mulțumesc! Am un singur comentariu, deși ai făcut uh, uh o remarcă foarte bună în ceea ce privește uh, transferurile la nivelul Uniunii. Uh, avem și o capacitate fiscală care ne permite uh, un transfer la nivel regional, între bugetele regionale, între creditori și debitori. Deci nu este vorba neapărat de Uniune sau nu suntem neapărat la nivelul Uniunii, uh, și nu putem spune că nu există această posibilitate prevăzută. Este doar la o altă scară care determină natura consecințelor sale, însă nu putem spune că Uniunea nu prevede niciun fel uh, un astfel de transfer, pentru că bugetul este un astfel de instrument. Da, domnule președinte, dacă intrați în detalii, pot să vă spun că sunt de acord. Bugetul nostru actual, care reprezintă mai puțin de 1% din PIB-ul național, face chiar acest lucru și eu vin dintr-una din țările care contribuie mai mult decât primește și eu susțin asta acasă la mine. Este felul în care funcționează bugetul european și dacă dorim o uniune în care fiecare să primească înapoi ceea ce a dat, atunci putem să ducem acasă liniștiți pentru că nu facem nimic. Capacitatea fiscală însă pentru zona euro dincolo de bugetul european Asta uh, înseamnă o politică contraciclică, pentru că toată lumea, toți experții ne spun că avem nevoie de cel puțin 10% din PIB. Noi avem doar 1%, deci e vorba de 10 ori mai mult față de bugetul actual pe care îl avem, de care dispunem. Și asta nu pot să mă întorc acasă să susțin o astfel de teză. Mulțumesc. Da, eu am participat la redactarea poziției uh, Parlamentului arătul de doamna Tyson atunci când s-a vorbit de această cifră de 10% și a fost foarte clar din partea Parlamentului că aceasta trebuie să fie în bugetul european. Deci capacitatea fiscală din acest raport nu se referă la 10%, ci se referă la bugetul european. Deci ca să fim foarte clar uh, în legătură cu um, acordul la care am ajuns. Da, Michael, nu, ai dreptate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră care au făcut foarte multe. Și uh, se vede că și colegii sunt foarte implicați din numărul mare de amendamente. Ce am aflat din lectura amendamentelor uh, ar fi un lucru pe care doresc să-l menționez rapid și anume Uniunea Transferurilor, care a fost uh, recent abordată. Domnule Gualtieri, după cum ați spus și dumneavoastră, este foarte clar că avem uh, elemente ale unei Uniunea a Transferurilor în bugetul Uniunii Europene, dar această Uniunea a Transferurilor trebuie să, fi, să respecte criterii durabile și obiective în cadrul fondurilor, de exemplu, fondul de dezvoltare regională, fondul de coeziune, fondurile sociale uh, și să se țină cont de dotările de infrastructură din anumite regiuni, de PIB-ul anumitor regiuni, de siguranța socială a anumitor uh, regiuni. Aici vorbim de Uniunea transferurilor care ar presupune transferul de fonduri în funcție de criterii foarte uh, imprevizibile și ne-am trezit că primesc cele mai multe fonduri acele state care au cele mai mari datorii și care nu reușesc să-și acopere cheltuielile din resursele proprii. Noi nu ne dorim astfel de traseruri, ni se pare că ar fi exact direcția greșită. După această observație, revenind la raport sau trecând, de fapt, la raport, sunt de acord cu critica lui Esther de Lange și anume prima parte a raportului are, uh, ține cont de niște provocări care nu sunt suficient prelucrate în a doua parte a raportului. Avem o analiză a celor întâmplate în ultimii 15 ani. Aș dori să spun că nu este vorba doar de six-pack și de two-pack, uh, pentru că avem destule, destul de puțină experiență uh, cu aceste măsuri. Este vorba de guvernanța politică în total Uh, de faptul că avem uh, reguli destul de simple, deficit de 3%, un nivel maxim de îndatorare, uh, cred că sunt destul de clare aceste reguli. Și pornind de la aceste reguli simple, însă s-a complicat foarte mult structura reglementativă. Și mi se pare că nu avem momentan o analiză a consecințelor uh, acestei uh, complicări a criteriilor, pentru că eu și eu cred că este foarte importantă analiza. Trebuie să avem o analiză a ceea ce s-a făcut până acum, de ce am fost conștienți și ce nu a funcționat. Deci mi se pare că lipsește o parte foarte importantă din raport și um, cred că nici, rapor, nici amendamentele depuse nu contribuie suficient la ameliorarea textului. Este foarte importantă guvernanța economică, guvernanța politicii economice, iar sistemul de guvernanță economică în Uniunea Europeană trebuie discutat și trebuie să ne asigurăm că discutăm despre acest lucru și nu doar despre managementul crizei. Însă cam tot ce am citit eu în raport ține de crisis management, deci de o aplicare discreționară a regulilor dată fiind situația dificilă pe plan economic actual din Europa. Dar o aplicare discreționară a regulilor înseamnă că ele nu sunt realmente aplicate, că înseamnă că se încearcă de fapt să nu se aplice regulile așa cum au fost ele concepute, ci se adaptează regulile la o situație dificilă. Mi se pare că acest lucru contrazice tocmai ideea de reguli. Regulile reprezintă o bază uh, și trebuie să se aplice, nu trebuie să fie discutate de aceea critic uh, la acest raport și la compromisurile transmise ideea că se tot încearcă crearea unei mari dezbateri pe aceste reguli, ideea că trebuie să fie totul foarte inclusiv, că trebuie implicați toți uh, stakeholderii, mă scuzați că intercalez termen în engleză. Mie mi se pare că se încearcă, practic, să se obțină tot felul de derogări de la reguli, să se tot uh, Uh, îndoaie regulile. Pentru că dacă vom fi cu toți implicați în acest lucru, ne vom trezi că soluția care ne mulțumește pe toți este soluția care se îndepărtează cel mai mult de la reguli. Și asta e exact obiectivul contrar celui pe care doream noi să-l atingem când am introdus regulile. Deci eu nu sunt deloc mulțumit de această tendință a raportului de a stârni o mare dezbatere, de a implica toate părțile interesate și așa mai departe deși nu cred că, așa cum a spus Esther de Lange, că această idee de ownership trebuie consolidată, cred că ar fi bun acest lucru dacă parlamentele naționale s-ar implica mai mult în recomandări și dacă ar respecta mai ales regulile mai mult. Așadar, mi se pare uh, demn de criticat că se amestecă aici uh, gestionarea crizei cu regulile de guvernanță economică. Mi se pare că se amestecă tot felul de prevederi de la tot felul de autorități care, de fapt, nu sunt uh, responsabile de aceste domenii și mi se pare că regulile sunt prea puțin uh, respectate. De asemenea, mă nemulțumește și la raport și la compromisurile transmise faptul că apar foarte des formulări care spun că comisia trebuie să uh, facă lucrurile mai bine, mai bine decât până acum. Asta se regăsește în foarte multe fragmente din text și mi se pare că nu e corect să spui că comisia trebuie să facă lucrurile mai bine fără să spui exact ce trebuie să facă mai bine și ce nu a fost făcut bine până acum ar fi bine să fie identificate erorile, să se spună dacă sunt făcute de Consiliu, de Comisie, de zona euro, uh, dacă au fost menționate de parlamentele naționale. Mi se pare foarte aiurea să spui că totul trebuie ameliorat, corectat, fără să identifici precis despre ce este vorba. E un fel de formulare la adresa nimănui și la adresa tuturor, o critică la adresa tuturor, deci eu nu sunt deloc de acord cu această formulare. Sigur că în acest raport sunt prevăzute foarte, foarte multe rapoarte care nu au o bază solidă, pentru că lipsește partea de analiză. Se dorește, deci, o, um, o serie de măsuri cu caracter excepțional pentru um, fenomenile ne, fenomenele neprevăzute, derogarea de la reguli și din uh, elementul de corecție al six-pack-ului, o armonizare fiscală, salarii minime, însă toate acestea nu sunt susținute de o bază argumentativă în raport. Iar uh, poziția mea față de toate aceste lucruri este negativă și aș dori foarte pe scurt să mă refer la armonizarea fiscală. Această idee că am putea să armonizăm fiscalitatea în Uniunea Europeană trece cu vederea faptul că Uh, impozitele sunt de fapt prețul uh, serviciilor publice pe care le oferă orice guvern. Și aceste servicii de interes public care sunt finanțate de guvernul unei, unui stat diferă de la o țară la alta și este și normal. Deci, uh, să vorbim de armonizare fiscală este mult prea simplu și este greșit. Cred că este vorba de un element de subsidiaritate aici mi se pare că lipsește no bailout, no bailout clause. Ca și până acum nu s-a ținut cont de această idee. În schimb, se susține Uniunea Transferurilor care să se dezvolte sălbatic în 28 de state membre. Și eu cred că cel puțin ca punct de uh, conexiune ar trebui să spunem din nou în raport că obiectivul uh, Guvernanțe economice trebuie să fie ca statele să fie din nou în stare să-și asume răspunderea, responsabilitatea pentru astfel de măsuri și că nu sunt necesare niciun fel de transferuri și nu trebuie făcute niciun fel de transferuri. Articolul 25, uh, de exemplu, trebuie respectat. Aș vrea să subliniez și câteva lucruri care mi s-au părut pozitive din amendamente, de exemplu, se vorbește despre durabilitatea datoriilor. Se merge mult mai departe decât în proiectul inițial. Mi se pare foarte importantă durabilitatea datoriilor. Aceasta este chiar baza clauzei de no bailout. Și dacă v-am înțeles eu bine, doamnă Beres, m-a uimit că vreți să aveți reguli care să intervină când un stat uh, intră în faliment. Sigur că e un punct de vedere și eu v-aș susține. Avem nevoie de reguli și pentru falimentul statelor. Poate că nu v-am înțeles eu bine, poate că a fost de vină traducerea, vă rog să-mi spuneți despre ce e vorba, dar nu știu dacă ați spus sau nu acest lucru, însă dacă, dacă l-ați spus, eu cred că e un lucru foarte important și sunt de acord cu el. Într-adevăr, ne lipsește așa ceva, reguli pentru un faliment uh, al unui stat cât mai ordonat. Mulțumesc! Thank you, Mr. Toyer. Mulțumesc, domnul Toirer. Ja, vielen Dank, Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Înainte de toate, aș dori și eu să-i mulțumesc raportoarei Pervanș Perez și colegilor raportori din umbră. Avem în față un raport uh, care poartă în mod clar semnătura unei raportoare social-democrate și cred că nu putem să-i reproșăm acest lucru. E normal ca fiecare coleg să uh, își pună amprenta afilierii politice pe textele la care lucrează. Am ascultat ce a spus doamna de Lange, ce a spus și colegul Luche, nu vreau să repet ce au spus ei. Aș vrea doar să adaug câteva lucruri din perspectiva ALDE. După părerea noastră, și asta am considerat chiar după primul schimb de opinii, cel mai important în acest context este să ne concentrăm pe munca foarte bună făcută de Parlamentul European în mandatul anterior și să clădim pe această bază. Am și avut o comisie extraordinară condusă de colegul uh, Wolf Klintz, care s-a ocupat foarte intens de criza economică și financiară în zona euro. Iar Comisia Econ și Parlamentul au făcut propuneri despre cea mai bună modalitate de reacție pe viitor. E clar că avem nevoie de reguli, de o structură de reguli ordonată, adaptată zone euro și uh, trebuie să ne asigurăm că pe viitor nu se vor mai repeta astfel de crize. Deci trebuie sporit, consolidat pactul de creștere și stabilitate împreună cu Tupac și cu Sixpack. Avem o serie întreagă de măsuri Uh, după cum a spus și colega de Lange, uh, care se împart în elementul preventiv și elementul uh, de corecție și sunt la fel de importante și unele și altele. Noi am considerat că reviziile prevăzute de legislație sunt necesare și, de fapt, la revizuirea cadrului de guvernanță se referă și acest raport, însă este cam scurt timpul dintre legiferare uh, și uh, efectele care până acum nu sunt pe deplin vizibile. Dacă pornim uh, pe calea analizei economice, științifice, trebuie să ne dăm seama că modificările acestea au nevoie de o perioadă de aplicare până când să putem vedea empiric dacă efectele dorite au fost sau nu au fost atinse. Și aici suntem de părere că perioada de uh, observație este cam scurtă, ca să nu spunem chiar prea scurtă, ca să putem observa dacă two-pack și six-pack au dat deja efectele dorite sau încă nu. Cine se apleacă asupra situației crizei și a reformelor din statele afectate de criză, constatăm că uh, situația diferă, de aceea am și depus amendamente în acest sens, constatăm că în statele individuale au fost efecte foarte pozitive care uh, au legătură cu modificarea cadrului de guvernanță economică, cu siguranță. Am spus asta într-un amendament, de exemplu, am spus că trebuie să se facă referire la faptul că îndatorarea medie uh, deci noua îndatorare din statele membre a scăzut și chiar a scăzut semnificativ. Cred că și acest lucru este unul din efectele dorite și deci a scăzut gradul de îndatorare nouă uh, a statelor membre, a fost uh, frânat prin măsurile luate. Noi am dorit prin amendamentele noastre să subliniem acest lucru ca să se țină cont în discuție de această situație. A doua chestiune are legătură cu acordul total. În discuția politică s-a spus înainte de toate că uh, Uniunea Europeană trebuie să um, amelioreze situația socială din anumite state membre din zona euro. Și iată că această discuție politică se reflectă și aici, din nou. Dacă ne uităm mai atent, constatăm că uh, avem uh, opinii politice foarte diferite și personale foarte diferite. Uh, nu știu dacă putem afirma că regulile europene au creat austeritate și dificultăți sociale. Nu știu dacă putem confunda uh, Uh, aici cauza cu efectul și de aceea e foarte important să uh, ne amintim un lucru pe care l-am decis prin context în mandatul anterior, prin consens în mandatul anterior și anume Uniunea monetară este un element funcțional care depinde de uh, băncile centrale și de banca centrală. Pot să vă spun că la dezbaterea plenară pe care am avut-o cu Mario Draghi, uh, unii au luat-o pe niște căi foarte periculoase, pentru că colegi de stânga, dar și de dreapta, au pus uh, sub semnul întrebării independența băncii centrale. Mi se pare extrem de periculos acest lucru, pentru că BCE este independentă. Există uh, temeiul pentru independența BCE în tratatul de la Maastricht și uh, Președinte, președintele întrerupe, vă rugăm să vă grăbiți. Dar nu vorbesc mai mult decât ceilalți colegi, spune domnul Toirer. Eu cred că e, e importantă egalitatea de șanse și vreau să vorbesc și eu la fel de mult cât a vorbit reprezentantul unui grup comparabil ca dimensiune. M-am uitat la ceas și am cel puțin patru minute. Poate ar fi bine să stabilim niște reguli care să fie valabile pentru toți ich weiß jetzt nicht, wie lange ich reden kann. Președintele, eu nu voiam să vă rog să vă întrerupeți, ci voiam să vă rog să ajungeți să vă apropiați de concluzie, ca să mai dăm cuvântul și altora, pentru că interpreții pleacă peste 10 minute. That's it. So. Go on. ich möchte gerne, dass diese Frage geklärt wird. Așadar, Vreau să fie clarificată această problemă, pentru că au fost colegi care au vorbit uh, uh, mult timp și ar fi trebuit să se spună dinainte să vorbim toți la fel de mult sau de puțin. Bun, eu aș dori să pledez pentru independența băncii centrale. Independența băncii centrale trebuie garantată, aceasta este legitimată democratic printr-un tratat ratificat de toate parlamentele naționale. Dacă acum se cere ca Banca Centrală Europeană să aibă o orientare politică, atunci astfel s-ar modifica chiar condițiile în care a fost creată Uniunea Monetară. Nu putem accepta așa ceva, pentru că Uniunea Monetară nu derivă din tradiția acelor state care în trecut au avut o politică monetară laxă, cu flux mare de capital și tocmai acele state ar dori să fie un model pentru politica BCE. Noi ne dorim o bancă centrală europeană uh, independentă, așa cum avem și în Germania și, uh, de fapt, și chiar banca din Germania a fost modelul pentru BCE. E foarte importantă colaborarea din zona euro Uh, sunt state membre care s-au îndatorat în valută străină, uh, pentru că chiar moneda euro a fost pentru unele state membre o monedă străină. E foarte important să gestionăm această situație. Să, noi am creat reguli prin care am încercat uh, să facem ca statele membre să respecte principiile globale ale stabilității europene. Întrebarea este ce se întâmplă când unele state membre individuale nu respectă aceste reguli. Cum putem pe viitor să ne asigurăm că nu se întâmplă așa ceva? De fapt, despre asta a fost vorba de la început în pactul de stabilitate și creștere și tocmai asta susținem noi ALDE și pe viitor. Dorim ca această funcție să, funcțio- să fie realizată și pe viitor. Este nevoie de reguli stricte și este nevoie și de anumite macroinstrumente de stabilizare economică și financiară. Noi credem că nu trebuie să ajungem la armonizare de plină sau la o centralizare de plină, ci considerăm că este nevoie de o anumită completare a tratatelor prin mecanismul uh, unic de solidaritate care s-a și întâmplat de altfel prin introducerea acestui mecanism. Și e foarte important să păstrăm competitivitatea în statele membre individuale. Aceasta este o decizie care a fost luată tocmai ca să revenim pe calea către creștere și dezvoltare. Aș vrea în încheiere să-l rog pe domnul președinte ca pe viitor la un subiect atât de important să se asigure că toată lumea are șansa să vorbească în numele grupului său. Mulțumesc! Thank you. I'll do my... Mulțumesc. Doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu foarte subțintă. Și vă rog, domnule președinte, să-mi faceți semn când trebuie să termin, pentru ca și ceilalți colegi să uh, poată interveni ca și mine. Dacă facem o analiză generală a acestui raport, cred că ne putem face o idee în legătură cu miza în joc la revizuirea cadrului de guvernanță economică și a cadrului legislativ care a fost adoptat la aici la Parlament. Eu nu sunt de acord cu uh, intervențiile anterioare și sunt surprinsă că funcția noastră e îndeplinită de Tupac, de Sixpack, de uh, cadrul de guvernanță economică și că colegii care au vorbit înaintea mea doresc să revizuiască totul cu excepția elementelor care ar trebui cu adevărat revizuite. Uh, nu cred că a trecut uh, destul timp pentru a verifica rezultatele, însă eu cred că da, putem face o evaluare. Și avem trei linii directoare aici. În primul rând, am putea spune că acel cadru de guvernanță economică pe care l-am adoptat nu funcționează pentru că normele nu erau suficiente și, prin urmare, trebuie să fim mai exigenți cu aceste norme și reguli aplicate. O altă opțiune pe care cred că a prezentat-o raportoarea ar fi aceea de a analiza consecințele negative ale pachetului legislativ, ale cadrului existent, pentru a flexibiliza normele și există și o a treia orientare, și anume de modificarea regulilor existente, pentru că ele nu funcționează bine. Nu am timp acum să intru în detalii, dar eu mă situez mai degrabă pe această a treia poziție. Oricum ar fi, un lucru e clar. S-au obținut deja rezultate și dacă dorim să facem o analiză și să revizuim cadrul legislativ, trebuie să ne bazăm pe aceste rezultate și, bineînțeles, pe consecințele deja constatate în statele membre unde s-au aplicat aceste reguli în mod rigid. Putem vedea foarte bine care au fost consecințele în ciuda timpului scurs destul de uh, restrâns. Nu sunt absolut de acord cu raportorul, mai ales la prima parte a comentariilor sale. Eu cred că putem ajunge la un compromis în ceea ce privește dimensiunea socială, economică și monetară, chestiuni de democrație, de procedură, de dezechilibre macroeconomice, însă uh, există și un punct pozitiv pe care l-a prezentat raportoarea și anume diferența între datoria făcută pentru a salva sectorul financiar și restul datoriei. Eu uh, aș prefera să rămânem cu propunerea făcută la conferința europeană pentru datoriile suverane. Cred că așa ar fi cel mai bine. Însă, în cea de-a doua parte a raportului, e adevărat că se fac eforturi, se vorbește despre perspective, despre provocări care ne așteaptă în cadrul guvernanței economice și uh, se fac eforturi pentru a ajunge la un compromis și pentru a trage concluzii de pe urma exercițiului care ne așteaptă. Eu una mă opun cu tărie atunci când e vorba de încercarea de a ascunde rezultatele dezastroase ale programelor impuse de Troică. Rezultatele sunt foarte clare și faptul că se recurge la prevederi optimiste în legătură cu viitorul economiei europene. Eu nu sunt absolut de acord cu această propunere, mai ales pentru că contextul în care ne situăm este cel al unor măsuri și a unor instituții care au eșuat, așa cum s-a întâmplat cu femeiul. Deci nu putem să rămânem în continuare optimiști, nu putem să recurgem la aceleași prevederi ale femeiului pentru propunerile viitoare în cadrul UE. Și nici nu sunt de acord cu ceea ce au spus colegii dinaintea mea, și anume că Parlamentul ar trebui să se abțină și să nu facă niciun fel de comentariu asupra orientărilor politice și că treaba noastră ar fi să ne centrăm mai degrabă pe proceduri și pe aspectele procedurale. Dar cum puteți să spuneți asta? Suntem aici tocmai pentru a face o analiză a orientărilor politice și noi trebuie să propunem noi orientări politice. Rolul nostru nu este doar acela de a analiza aspectele procedurale. Așa că nu sunt deloc de acord cu această diferențiere care se propune între analiza politică și o analiză independentă sau neutră. Noi uh, trebuie să facem cu totul altceva. Și, în încheiere, aș vrea să spun uh, raportoarei că, în ciuda divergențelor noastre, care sunt deja bine cunoscute în domeniul revizuirii cadrului de guvernanță economică, cred că există o marjă de manevră pentru a ajunge la compromisuri. Compromisuri care să se bazeze pe Uh, elementele esențiale, pentru că în acest pachet era, existau niște obiective foarte clare, trebuie să vedem dacă ele au fost atinse sau nu și aceasta se face plecând de la rezultate. Bien, muchas gracias. También Domnul Tasur. era la, a la ponente el trabajo. Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând raportoarei pentru munca sa și pentru încercarea de a ajunge la un consens uh, într-un raport care este foarte dificil pentru că poziția grupurilor politice la acest raport um, este una destul de divergentă, este un lucru bine cunoscut și de aceea încercarea de a ajunge la un consens nu este deloc ușor de făcut. Și am să încep cu o analiză a celei de-a doua părți a compromisurilor care ne-au fost prezentate. Cred că există elemente interesante, de exemplu nevoia de a avea o fiscalitate comună, includerea de stabilizatori um, automatici, um, dimensiunea socială a sistemului de guvernanță. E clar că în această a doua parte, și s-a văzut la întâlnirea raportorilor din umbră, um, ultima pe care am avut-o, uh, cred că dezbaterea asupra Uniunii um, transferurilor este esențială. N-are rost să revenim acum pentru că am despătut deja acest lucru și toată lumea știe că e imposibil ca Uniunea Monetară să funcționeze pe viitor dacă nu avem un mecanism care să ajute acele zone, acele regiuni care sunt mai asimetrice față de celelalte. Și de altfel, ce s-a întâmplat în ultimii ani? Am înlocuit lipsa unei astfel de uniuni a transferurilor cu mecanisme de susținere financiară, tocmai pentru a ajuta aceste state care suferau de pe urma șocului asimetric, dar asta a făcut să crească și mai mult gradul de îndatorare într-un ciclu care nu ne-a dus nicăieri. Deci, până la urmă, instituțiile, prin crearea mecanismului de stabilitate financiară și toate celelalte instrumente pe care le-au, le-au creat, nu au făcut decât să recunoască că Uniunea Monetară nu a fost bine concepută. Deci, avem nevoie de o capacitate fiscală puternică la nivelul Uniunii Europene dacă dorim uh, ca sistemul să funcționeze. Dacă dorim însă să renunțăm la zona euro, aceasta este cu totul altă dezbatere. Dacă dorim să continuăm cu ea, atunci nu avem o altă alternativă. Este un lucru care a rămas destul de clar și care este recunoscut de diversi experți uh, în economie. Deci, uh, într-acolo trebuie să ne îndreptăm. Aceasta referitor la acea parte a raportului care vorbește despre perspectiva a zonei euro și despre viitor. Însă partea cea mai complicată, cea mai complexă, este cea um, referitoare la evaluare, la analiză a normelor actuale și ce trebuie să facem cu ele. Eu sunt de acord cu colegii care spun că trebuie să se facă o implementare strictă a acestor norme și să vedem de ce ele nu s-au aplicat în mod corect. Eu, unul, am o poziție foarte clară. Cred că în, în caz de recesiune economică nu se pot aplica astfel de norme, nici margele de flexibilitate, pentru că nu există capacitate de intervenție contraciclică cu astfel de norme. Și de altfel, flexibilitatea sau marja de flexibilitate care s-a aplicat s-a făcut de fiecare dată a posteriori, recunoscând practic faptul că nu se puteau aplica normele pentru că altfel nu se putea face față crizei economice. Niciodată nu s-a aplicat Um, ex ante, ci ex post, recunoscând practic că astfel de norme nu ne permiteau să facem față crizei economice și recesiunii economice. Deci normele au uh, eșufat uh, pentru că ele uh, s-au autodistrus practic și deci nu se poate pretinde că putem reduce datoria și nivelul de deficit cu exigențele impuse de consolidare fiscală. Deci, din punctul de vedere al grupului meu, nici menținerea regulilor stricte de acum, nici uh, utilizarea marjei de flexibilitate pentru aceste norme nu ar fi suficiente. Noi considerăm că avem nevoie de o revizuire a acestui proces, de analiza a faptului că nu au funcționat aceste norme și tocmai aici se vorbește despre revizuirea cadrului de guvernanță. Și există și un element uh, cu care nu sunt de acord uh, cu raportorul, și anume că EFSI ar fi un instrument contraciclic. Nu, nu cred că este suficient. Din punct de vedere al grupului meu, cererea de a face o uh, analiză critică și o revizuire a acestor norme este una absolut necesară. Analiza posibilității de comunicare uh, și uh, celelalte amendamente de compromis la care putem ajunge le putem discuta pe viitor cu raportoarea. Noi avem o viziune mult mai critică, de asemenea să vedem ce se întâmplă cu reformele structurale care au fost aplicate, așa cum menționa și raportorul mai devreme. Uh, efectul, uh, consecințele de uh, deflație care au fost um, impuse de aceste măsuri au fost de-a dreptul dezastroase, deci trebuie să trecem dincolo de consecințele la nivel social, care au fost negative, și să vorbim și de consecințele uh, de recesiune economică, de deflație, care au făcut ca redresarea economică să nu poată interveni atât de rapid. Două comentarii interesante la care a făcut referință raportorul. În ceea ce privește uh, MIP-ul, cadrul de uh, dezechilibre macroeconomice, în general, se atrage atenția asupra statelor care au deficite comerciale foarte mari și nu neapărat cele care au uh, exces uh, bugetar. Deci, eu cred că ar trebui să se atragă atenția asupra ambelor cazuri, deci și cele care au deficit bugetar și cele care au un, uh, un exces bugetar deosebit de mare și este o problemă care ar trebui să ne facă să avem indicatori sociali adecvați pentru a măsura această problemă. Și avem nevoie de o analiză uh, cantitativă a investițiilor necesare. Nu știu dacă vorbesc prea mult. Intervenție fără microfon din sală. Da, am să închei aici uh, într-un minut, vă promit. pot să vă asigur că ați vorbit uh, exact atâta timp cât au vorbit și colegii dumneavoastră. Domnule președinte, doar 30 de secunde mai am nevoie. Deci, uh, problema datoriei a fost deja menționată de Marisa. Aici există o reflexie interesantă care trebuie făcută în ceea ce privește diferența între datoriile contractate pentru a salva instituții financiare și restul datoriilor contractate și aici uh, ar trebui poate să Uh, facem ca sectorul financiar să contribuie la plata acestor datorii, mm, așa cum s-a arătat la conferința asupra datoriilor suverane. Și închei aici, pentru a nu mă lungi mai mult, aș vrea să spun în încheiere doar că există teme esențiale asupra cărora grupul nostru va insista, pentru că le considerăm absolut necesare pentru a fi incluse în acest raport, dar, bineînțeles, suntem deschiși pentru a coopera în continuare și a vedea cum putem ajunge la amendamente de compromis cu raportorul. Mulțumesc, domnul Zani. Mulțumesc, voi vorbi în numele raportorului eh, fictiv, domnul Marco Vale, care își cere iertare că nu poate să fie de față. În orice caz participă la lucrările Comisiei de Control Bugetar. Vă încerca să fiu foarte concis pentru că e târziu și să fac câteva observații generale. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă, dar din punctul nostru de vedere nu se apropie nici pe departe, deci așa ar trebui să fie nici pe departe, spun, pentru că nu se pornește de la o analiză pe fond, ci pur și simplu se insistă în continuare prea mult pe o creștere a uh, flexibilității. În orice caz, nu se întrege foarte bine că în cadrul acesta în sine nu funcționează și, bineînțeles, acest lucru contravine în totalitate ideii de a da o interpretare mai flexibilă a regulilor în vigoare. Aceste reguli, de fapt, nu funcționează și acest lucru s-a constatat uh, foarte clar în uh, timpul crizei. Și, în egală măsură, avem o atitudine foarte critică referitor la aplicarea acestei așa zise flexibilități numai pentru acele state membre care țin de, să spunem, brațul de prevenire al acestui mecanism. Lucrul acesta este foarte periculos, deoarece există un risc uriaș ca în baza acestei abordări teroriste să nu se sporească totuși nivelul de divergență și de polarizare între statele membre în cadrul Uniunii Europene. Abordarea cu care venim noi și pe care noi am propus-o și în cadrul amendamentelor, din acest punct de vedere, am vrea să vedem acest lucru în propunere de compromis, ar fi să se revizuiască în totalitate prevederile, să se revizuiască în totalitate pactul de creștere și stabilitate, să se revizuiască în totalitate pachetul cu două măsuri, pachetul cu șase măsuri și să se elimine cu totul pactul fiscal, chiar dacă am observat cu toții că anumite state membre l-au deja denunțat în mod unilateral, Sper însă că acest prim pas pe care l-au făcut anumite state membre să meargă tocmai în direcția um, denunțării acestei aberații financiare care este pactul fiscal. Ceea ce propunem noi, pe de altă parte, și ceea ce um, nu prea acceptă grupul în care vin eu, este că planul Juncker include acea prevedere care ar putea să ducă la relansarea investițiilor în cadrul Uniunii Europene și a creșterii. Și o abordare în acest sens, că se poate de utilă, ar fi aceea de a asigura flexibilitate și de a nu mai permite investiții corporale făcute de uh, către statele membre și să delimităm investiții făcute în cercetare și dezvoltare de um, calculul deficitului bugetar. Eu cred că așa putem calcula tendința macroeconomică a Uniunii Europene. Acest lucru ar putea oferi un elan, nu doar investițiile făcute de către state, în sensul relansării acestora, ci ar crea uh, un sentiment de încredere și pentru investitorii din privat. Și acesta este un lucru în legătură cu care cred că e musai să uh, cugetăm și ar mai fi un lucru care, după părerea noastră, este de bază și anume este vorba despre o evaluare în amănunt și foarte amănunțită, uh, foarte migăloasă a efectului pe care îl uh, produc, sau efectelor produse de acest pact fiscal, pentru că în acest moment introducerea acestor indicatori sociali și uh, de calitate care vin cu uh, evaluare corectă a impactului social a acestor măsuri se impune. Ar mai fi o lacună, după părerea noastră, pe care am dori uh, cumva să vedem. Am dorit să fie totuși ceva mai multe trimite referitoare la răspunderea democratică. Nu ni se pare corect să existe astfel de prevederi democratice în legătură cu aceste măsuri care produc acest efect la nivelul cetățenilor, iar um, Grecia cu siguranță reprezintă un exemplu elocvent. Și mai departe am vrea să mai vedem încă ceva referitor la participarea sporită a Parlamentului în acest proces, Haideți să nu uităm, totuși acesta rămâne singura instituție aleasă în mod direct de către cetățeni și care reprezintă, de fapt, cel mai bine pe cetățenii Uniunii Europene. Și o ultimă observație, o ultimă lacună, e vorba de un calcul foarte limpede și de o revizuire, un calcul foarte clar al modului în care se definesc ajustările deficitului de producție și cum se reflectă el în buget. Acest calcul nu funcționează. Dacă nu funcționează, calculul pe care l a făcut este aleatoriu, pentru că deja nu putem anticipa uh, produsul intern brut nu putem face estimările de făcut, sunt foarte greu de făcut estimări pentru PIB. Vă dați seama, dacă nu poți să faci o estimare pentru un PIB, cum poți să nimerești uh, un calcul virtual în acest sens pentru PIB? Acest lucru produce efecte um, dăunătoare asupra cererilor de ajustare bugetară la nivelul statelor membre și cred că se cere introdus undeva acest lucru și încă ceva și cu asta chiar că închei. Dorim să felicităm totuși pe doamna raportor pentru că măcar ceva, ceva progrese tot a făcut în legătură cu anumite propuneri de compromis, progrese pe care noi le salutăm, salutăm și cererea uh, Um, din partea ei de a ne concentra mai mult pe analiză, mai ales uh, a relației uh, bugeta, bugete excedentare, deficitare, mai ales în cazul Germaniei, pentru că am avut uh, ocazia și prin intermediul întrebărilor acestei comisie, am avut ocazia să definitivăm această poziție, mai ales poziția Germaniei, care duce la o serie de diferențe în cadrul statelor membre și, în egală măsură, Cred că a venit momentul să punem uh, să orientăm atent, atenția noastră către aceste subiect și să ajungem la o mai mare implicare a sectorului financiar, uh, mai ales în ceea ce privește suportarea costurilor pe care le-a generat criza financiară. Ne-am dorit ca aceste externalizări să progrese în acest sens și dacă așa se va întâmpla, alături de grupul din care fac și eu parte, putem avea o contribuție pozitivă. Altfel, nu cred că putem sprijini un text care, de fapt, uh, nu, care ratează tocmai esența problemei. Mulțumesc, avem trei cereri de intervenție, catch the eye. Just one minute each. First is notice my... Da, câte doi vorbitori. În primul rând, domnul Marias. Da, mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, vreau să vorbesc despre o chestiune gravă la amendamentele 22 și 23. Este un conflict de interese în ceea ce privește funcționarea BCE-ului. Banca Centrală Europeană nu poate fi în același timp o autoritate monetară așa zisă independentă față de Troica. Este un lucru care este cunoscut și procurorul general în uh, ianuarie 2015 s-a pronunțat de asemenea în acest sens și la Strasburg, masa trecută, am adoptat uh, raportul de activitate pentru 2013 și am adoptat acest aviz în care spuneam că ținem cont de părerea avocatului general, care spune că Banca Centrală Europeană nu poate fi membru al Troicii și în același timp să implementeze programe de politică monetară cum ar fi, de exemplu, relaxarea cantitativă sau uh, Uh, instrumentele extrabursiere. Deci, Banca Centrală Europeană ar fi trebuit să înceteze participarea sa în cadrul Troicii. Deci, nu mai are dreptul să participe așa cum o face în momentul de față. Este un lucru pe care trebuie să-l semnalăm și ieri am avut ocazia să-i spun chiar și domnului Draghi acest lucru și l-am întrebat când se va retrage BCE-ul din Troică pentru a respecta poziția exprimată de avocatul general și avizul Parlamentului European. Președintele intervine. Eliza, te rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în engleză ca să fiu mai rapidă. În ceea ce privește descrierea situației, cred că trebuie să ne întoarcem la elementele principale, concurența între parteneri egali în piața internă cu monedă unică. Aceasta nu va duce niciodată la o convergență. Este un lucru care a fost confirmat de analiza Comisiei Europene um, făcută pe această temă și de aceea propunerea Uniunii uh, Monetare, o propunere a grupului de lor era acela de a avea un nivel de 5% din PIB. Deci vă rog să țineți cont de datele realiste și să nu încercăm să transmitem mesaje false și idealiste. În al doilea rând, dacă vorbim despre verificarea elementelor care n-au funcționat, dacă vedem care sunt propunerile troicii, propuneri de ajustare în anumite țări, de exemplu, o pierdere a PIB-ului de 2%, dumneavoastră vorbiți despre 7%, și spuneți că în 2026 trebuie să ajungem la 4-5%, poate că aceste recomandări nu sunt potrivite. În sfârșit, uh, pentru domnul Luca, uh, pentru taxe, pentru fiscalitate. Sunt de acord că aceste taxe ar trebui să acopere compromisurile făcute de anumite state. Iată de ce în anumite uh, state, cum ar fi, de exemplu, statul meu, programele de sănătate nu mai pot fi acoperite și există o concurență uh, la nivelul fiscalității, de exemplu, banii în loc să vină la mine acasă în țara mea, de multe ori se duc în Olanda. Mulțumesc. Domnul Anemans, mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, uh, propunerea actuală este neacceptabilă pentru noi. Sunt de acord că e nevoie de mai multe precizări și claritate. Uniunea Europeană este alcătuită din 28 de economii independente Danemarca are poate un sistem diferit, dar oricum e vorba de 28 de economii diferite și nu putem încerca să impunem o uniune care să nu fie de altă natură decât politică. Noi dorim o economie politică cu economii independente și atât tot. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. La articolul 199 se spune ceva un pic diferit, dar oricum nu acum este momentul să dezbatem. Dau cuvântul doamnei Bereș. Merci beaucoup. Euh, on voit combien est-ce que c'est... Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, s-a văzut cât de importantă este această dezbatere și cât de multe mai avem de făcut împreună. S-au spus foarte multe în legătură cu diagnosticul făcut și m-a surprins faptul că nu uh, suntem de acord cu ce se spune în acest raport, unde se arată foarte clar care este situația economică a zonei euro. Uh, unii spuneau că se dorește în, să ne întoarcem în urmă la raportul domnului Klimt. Mi se pare oarecum ciudată această propunere, pentru că asta ar însemna să punem sub semnul întrebării diagnosticul făcut și uh, v-aș invita să citiți din nou uh, ce am scris uh, cu acea ocazie. Aș vrea să fac doar două, trei comentarii importante, nu am să mă refer la toate intervențiile colegilor. Dacă vorbim despre uh, uh, imprevizibilitatea circumstanțelor excepționale, doamna de Lange, vă invit să citiți compromisul N, pentru că acolo se reflectă acest element. Se vorbește despre circumstanțe excepționale. Salut faptul că dânsa dorește să intervină asupra fiscalității și sper ca la acest punct să ajungem la un acord. Cu domnul Teurer problema consecințelor negative a politicilor aplicate în statele membre, cred că acest element ar trebui să fie evaluat din nou și v-aș ruga să analizați cu atenție această chestiune. Um, dragi colegi, m-a surprins oarecum ideea că compromisurile pe care le-am prezentat eu ar fi compromisuri din partea grupului SID, pentru că, sincer vorbind, diferența între textul original și amendamentele de compromis uh, prezentate cred că este enormă și mi-ar plăcea dacă ați aprecia eforturile făcute și poate la următoarea întâlnire a raportorilor din umbră o veți face. Ați insistat foarte mult asupra garanției uh, pentru independența BCE-ului. Pot să vă spun că n-am identificat niciun fel de element, nici în raport, nici în compromisuri, care ar putea pune sub semnul întrebării această independență. Singura referință care se face la problema independenței este tocmai o chestiune evocată de colegul nostru din Grecia și pe care dumneavoastră o eliminați. Așa că tocmai dacă dorim să respectăm independența Băncii Centrale Europene și să ținem cont de observația făcută de avocatul general, care arată că atunci când Banca Centrală Europeană s-a angajat într-un program OMT, atunci ea nu ar mai trebui să participe la programele de ajustare sper că tocmai pentru a respecta independența BCE-ului să susținem acest comentariu, această propunere pe care o fac și anume că în programul de ajustare comisia nu este parte activă, ci are doar un rol de observator. Nu am timp acum să răspund în detaliu la toate comentariile făcute, în ceea ce privește cele două brațe, cel de uh, prevenire și cel de intervenție, într-adevăr văd că este o valoare adăugată și mai avem de lucrat pe această temă, dar contez pe bunăvoința tuturor pentru a respecta calendarul pe care l-am propus și pe care l a fixat, domnule președinte, cu coordonatorii. Mulțumesc! Thank you very much. It has been uh, an intense... Mulțumesc foarte mult. Discuția a fost una încinsă și e nevoie de etape în continuare pe care să le parcurgem. Mi-ar fi făcut mare plăcere, numai că nu prea mai e timp, așa încât uh, rămâne să îi transmit ce părerea mea în bilateral domnului raportor și cum cred eu că unele dintre punctele divergente prezentate aici, poate că până la urmă nu sunt atât de greu de depășit, așa încât uh, în ciuda discuțiilor foarte dure de astăzi, rămân optimist în legătură cu posibilitatea de a ajunge la o poziție care să întrunească un sprijin larg și sperăm că toate grupurile politice vor avea o abordare constructivă în acest sens și, în egală măsură, cred că implicarea Parlamentului în acest exercițiu al celor patru președinți ar trebui să ne ducă, să spunem, către varianta oarecum finală a acestui raport, de aceea ne revine cumva răspunderea să încercăm în mod constructiv să facem eforturi pentru a ajunge la o poziție care să corespundă uh, votul noastre din trecut, raportul doamnei Berez, raportul doamnei Tyson, însă în egală măsură trebuie să venim și cu noutăți pentru că între timp suntem în 2015, vă mulțumesc foarte mult Știți foarte bine care este calendarul. Pe 14 aprilie votăm în Comisia ECON. De ce îi încurajez pe raportor, raportor din umbră, pe toți cei care se află în echipa de negociere să se înțeleagă între ei. În temeiul discuțiilor purtate, vă mulțumesc, semnăm ședința, reluăm la ora 3 cu, domnul, cu Lordul Hill, Lord Graham Hill, de aceea fiți drăguți și uh, fiți punctuali pentru că ne așteaptă încă o discuție extrem de importantă împreună cu domnul comisar Graham Hill.